Good morning. No hammer? No hammer. Good morning. Buenos días. Buenos días, queridos colegas. Bună ziua, dragi colegi. Señores. Doamnelor și domnilor. Dragi colegi. Bună ziua tuturor și un an nou fericit. Ne. Frohes neues Jahre. Good to have you back. Mă bucur să vă regăsesc, pregătiți uh, din nou de treabă pentru această primă întâlnire a Comisiei Libe în anul 2013. Bun venit înapoi la lucru și am să încep prin a vă reaminti că la orele 11 fix am programat votul. Așa că vă rog cei care n-au cartela de vot uh, la dânsii să trimită pe cineva să l aducă. Și Vreau să vă reamintesc că ne-a fost uh, cerut um, pentru a se face un documentar în legătură cu protecția datelor ca o echipă de filmare să fie prezentă și să filmeze dezbaterile noastre. Eu au participat deja la mai multe întâlniri ale LIBE până acum, așa că vor filma această dezbatere um, de pe ordinea de zi. Și după această comunicare... We have two postponements in the order of the day. The following change in the order of the day. Vă, vă spun care au fost schimbările la ordinea de zi pe ziua de astăzi. La punctul 17, raportul Diaz de Mera va fi amânat. E vorba de uh, vizele la traversarea frontierelor uh, externe și, de asemenea, punctul 19, domnul Tavares, raportul în legătură cu Ungaria a fost și el amânat. Deci dacă nu există obiecții, atunci uh, aceste schimbări se adoptă și acum vom trece la adoptarea ultimelor procese verbale pe 10 decembrie, 26-27 noiembrie, 20-21 iunie, 30-31 mai, 25-26 aprilie. Acestea sunt procesele verbale pe care le aveți la dispoziție. Dacă nu aveți obiecții, atunci se consideră adoptate state of the play. Point number... Acum trecem la punctul numărul 4. E vorba de negocierile interinstituționale în curs. Um, care este situația. În ceea ce privește Eurodacul, votul la Libe în legătură cu dosarul Eurodac a avut loc pe 17 decembrie și primul uh, trialog a luat uh, loc pe 18 decembrie. Așa că am să dau acum cuvântul doamnei raportor, doamna Macovei, pentru a face un raport în fața Comisiei în legătură cu rezultatele acestui trialog și cu alte măsuri care trebuie luate. Doamna Macovei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Trialog uh, are the following. <clears throat> Iată care este situația. Problema uh, blocării datelor, în al doilea rând amendamente referitoare la um, imposibilitatea temporară sau permanentă de a oferi amprente digitale, al treilea amendament la articolul 20 nevoia de a depăși îngrijorările de securitate publică și a bănuielilor în legătură cu anumiți teroriști în ceea ce privește cererea de protecție internaționale. În al patrulea rând, interzicerile în ceea ce privește transferurile către țările terțe sau organizații internaționale și în legătură cu informații obținute după aceea în urma relațiilor bilaterale cu alte state. Care este planul? Să trecem rapid peste acestea și președinția irlandeză de asemenea dorește acest lucru pentru a ajunge la un acord în cadrul președinției irlandeze. A avut loc pe 8 ianuarie o întâlnire tehnică și cea de-a doua este programată pe astăzi. Și uh, următoarele vor avea loc cât mai repede cu putință. Doamna Macovei, vă mulțumesc. Acum al doilea raport pe care trebuie să-l auzim, guvernul, um, pachetul de guvernanță Schengen, doamna Weber și domnul Coelho, care ne vor informa în legătură cu ultima întâlnire la nivel înalt, trialogul cu ministrul cipriot Luca și doamna comisar Malmström, care a avut loc pe 18 decembrie. Domnul um, Coelho, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția cipriotă a lucrat foarte bine, dar n-am reușit să ajungem la un acord. Va trebui să vedem acum dacă președinția irlandeză va prelua acest dosar cu mai mult succes. Mm-hmm. Știm foarte bine că e vorba aici de o chestiune de codecizie cu Parlamentul. Noi am uh, sugerat o metodologie alternativă și anume aceea avea de o clauză de tip uh, bridging și anume să legăm mecanismul de evaluare Schengen cu acest uh, pachet, dar Consiliul n-a acceptat această soluție și va trebui să ajungem la o altă alternativă. Deci, dacă nu suntem de acord cu opțiunile care ne-au fost prezentate, atunci vom avea mai multe consecințe de suportat. În primul rând, aceasta ar însemna că renunțăm la participarea Parlamentului în ceea ce privește mecanismul de evaluare a Schengen. În al doilea rând, că renunțăm la mecanismul de evaluare Schengen la nivel european. În al treilea rând, nu vom mai proteja libera circulație a cetățenilor europeni și, în sfârșit, în al patrulea rând, va, vom ajunge la o creștere a probabilităților ca a, fiecare stat membru să reintroducă controle, lucru care există deja. Deci este exact tot ceea ce dorim să evităm la nivelul Uniunii Europene, ceea ce am spus întotdeauna că dorim să eliminăm din Uniune. Și sunt foarte pesimist pentru că nu există niciun fel de voință din partea Consiliului de a se apropia de poziția Parlamentului și să vedem dacă președinția irlandeză va reuși totuși să facă ceva. Mulțumesc! mulțumesc pentru acest raport. Înțelegem care este situația și Bănuim că după decizia care a fost luată de conferința președinților de a bloca întregul pachet după decizia Consiliului de a schimba temeiul juridic pentru acest pachet al guvernanței Schengen, cred că nu se poate ajunge la niciun acord global, iar lucrările vor reîncepe după uh, aceasta, acum în cadrul președinției irlandeze. Și nu doar la acest dosar, ci și la toate celelalte dosare în care suntem implicați. Înțelegem foarte bine care sunt îngrijorările și care este miza în joc. După ce l-am auzit pe domnul Coelho în legătură cu acest pachet de guvernanță Schengen, trecem la punctul 5. Și vă reamintesc că această dezbatere va fi filmată de o echipă de filmare. Da, domnule Barno, ați cerut deja să luați cuvântul. Vreau să vă anunț că trecem acum la punctul 5 protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. E vorba de regulamentul general privind protecția datelor. Avem un al doilea element al acestui pachet pentru protecția datelor, care este directiva pe aceeași temă regulamentul și directiva referitoare la protecția persoanelor fizice, prelucrarea datelor cu caracter personal, în primul rând domnul Albrecht și în al doilea rând domnul Drouța, în calitate de raportori. Trebuie să ținem cont de faptul că uh, la comisie propunerea a fost prezentată în ianuarie 2012. Cei doi raportori au lucrat din greu la aceste dosare, s-au organizat multe audieri, prezentări, de asemenea documente de lucru care au fost prezentate la Comisia Libe în iulie și în noiembrie. De asemenea, am avut uh, o întâlnire interparlamentară pe 12 octombrie 2012 și am reușit să ajungem la o analiză detaliată a acestui dosar împreună cu alte comisii care și-au dat avizul, și anume ITRE, jurii, uh, deci Ocupare și INCO. Ambii raportori au cooperat în mod strâns și au avut proceduri paralele pentru a ajunge la o adoptare în paralel a acestui pachet. Și acum am să dau cuvântul celor doi raportori, în primul rând domnul Albrecht și vedem că este prezent aici și reprezentantul um, domnul Butarelli, reprezentantul Autorității Europene pentru Protecția Datelor. După aceea îl vom auzi poate și pe dânsul, dar în primul rând vom da cuvântul celor doi raportori. Domnul Albrecht, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Avem aici proiectul de raport în legătură cu uh, regulamentul și directiva pentru protecția datelor. Am uh, lucrat îndelung împreună cu colegii de la celelalte <clears throat> grupuri pentru a, a înainta în acest dosar, un dosar dificil. Am avut nevoie de multe întâlniri anul trecut pentru a putea analiza despre ce este vorba în această propunere și ce înseamnă recomandările și cererile formulate în uh, iulie 2011 de către Parlamentul European și dacă s-a ținut cont de acestea în noul text propus de comisie și anume în regulament. Era vorba aici de mai multe chestiuni, în primul rând de întărirea principiilor și a definițiilor care au fost o parte importantă în cadrul cererilor din primul raport al Parlamentului European, de asemenea problema clarificării și a întăririi drepturilor um, individuale ale persoanelor fizice, în special în ceea ce privește consimțământul. Pentru că regula generală pentru prelucrarea datelor trebuie să fie foarte clară, trebuie să avem mai puține derogări, o mai mare transparență și iată ce am încercat împreună și ce am încercat eu în calitate de raportor prin acest proiect de raport să clarificăm, în special la articolul 6. Din întâlnirile noastre a reieșit clar că noi, în calitate de legiuitori, dorim să stabilim regulile, că dorim să reducem numărul enorm de acte delegate și de implementare, din regulament și în cadrul acestui raport am reușit să reducem aproape la jumătate actele uh, delegate și de implementare. Acestea au fost um, înlocuite printr-o definire mai clară a procedurilor. În felul acesta am făcut formulări foarte clare în conformitate cu documentul de lucru care v-a fost prezentat înainte și Documentul de lucru, după cum v-am spus deja, se bazează pe uh, dezbaterile pe care le-am avut în întâlnirile cu raportorii din umbră. În partea explicativă a documentului meu arăt că există niște propuneri de regulament care ne vor fi utile pentru dezbaterea următoare, pentru că dorim să ajungem la un consens foarte larg la chestiunile majore. Și aceasta și din cauza schimbărilor reflectate în mecanismul de coerență, pentru că noi considerăm că până la urmă nu comisia trebuie să fie cea care să uh, Uh, ia deciziile în ceea ce privește autoritatea de protecție a datelor, ci bordul acestei autorități și autoritatea însăși. Deci uh, am stabilit aceste reguli și după aceea tribunalele sunt uh, ultima instanță care trebuie să facă interpretările de rigoare. Pentru a reduce această marjă de interpretare, am încercat să oferim o mai mare certitudine juridică pentru toate persoanele implicate în acest proces, pe de o parte autoritățile și companiile și pe de altă parte, bineînțeles, cetățenii și clienții implicați. Sancțiunile sunt o parte importantă a acestei propuneri. Este un lucru pe care l-am cerut deja în raportul Parlamentului din anul 2011. Așa că am urmărit îndeaproape propunerea comisiei și am considerat că aceste propuneri trebuie să fie ghidate de principiul clar al proporționalității. O altă propunere pe care am făcut-o, în sensul simplificării regulilor, a fost aceea de a reduce documentația utilizată de controlatorii de date la minimul necesar pentru asigurarea dat, protecției uh, datelor individu- uh, libertăților individuale și a transparenței. Și posibilitatea de a oferi această documentație autorităților de protecție a datelor atunci când acest lucru este necesar. În plus, am introdus responsabilități noi în ceea ce privește ofițerii de protecție a datelor care trebuie numiți de companii. Spunem că de fiecare dată când se numește un astfel de ofițer de protecție a datelor, acesta trebuie să asigure să-și asume responsabilitatea și să o asigure în ceea ce privește evaluarea de impact și evaluările în general realizate în cadrul companiei. Iată de ce consider că acest raport acoperă o bună parte din cererile care au fost formulate și îngrijorările care au fost manifestate de actorii din toate părțile, dintr-un spectru foarte larg și iată deci ce am încercat să fac în ultima jumătate de an a fost să arăt că noi la Parlament urmăm îndeaproape liniile directoare din cadrul primului raport, primele recomandări, dorim să realizăm o armonizare a legislației, să avem un set de reguli unice pentru toată lumea, pentru că foarte mulți în statele membre sunt dornici să accepte acest lucru dacă se ajunge într-adevăr la un standard comun la nivel înalt. Pe de altă parte însă, în calitate de Parlament, trebuie să ținem cont de părerea tuturor actorilor implicați și asta am și făcut. Eu, unul, pot să vă spun că m-am întâlnit uh, uh, la nivel individual cu cel puțin 100 de astfel de interlocutori în interiorul și în afara Parlamentului. Am avut de asemenea o întâlnire interparlamentară cu deputați și cu alți uh, actori din domeniu și impresia mea este că avem acum o privire de ansamblu în legătură cu această chestiune. Este de asemenea un prim rezumat care include și multe compromisuri în legătură cu uh, rezultatele la care am ajuns în întâlnirile pe care le-am avut cu raportorii din umbră. Și uh, aș dori să primesc și un feedback în legătură cu aceste rezultate, să vedem ce se întâmplă cu amendamentele care vor veni din partea grupurilor politice și după aceea să lucrăm împreună pe, pe marginea amendamentelor de compromis pentru a avea votul final în aprilie și pentru a fi pregătiți uh, pentru a face față negocierilor în mandatul președinției irlandeze, pentru că aceasta este dorința pe care și-au exprimat-o toate grupurile politice. Aș vrea să mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care m-au ajutat, cu care am lucrat îndeaproape, am uh, împărtășit uh, idei, le-am dezbătut în întâlniri uh, lungi pe care le-am întreținut și, în special, în încheiere, aș vrea să mulțumesc secretariatului care a realizat o muncă intensivă și extensivă în același timp și a fost destul de complicat să punem cap la cap toate amendamentele atât de diferite. Este un document global și, bineînțeles, atunci când e vorba de un regulament, uh, munca mm, reprezintă o miză foarte mare. Și, bineînțeles, făcând aceasta împreună, au apărut și câteva greșeli de tip tehnic pe care, bineînțeles, că le-am corectat, am prezentat o erată la acest proiect de raport și acum sper să existe deja o versiune uh, revizată pentru a putea lucra în mod detaliat pe marginea raportului. Sper că toată lumea să-l citească. Există foarte multe amendamente care se referă la chestiuni din acest raport, amendamente care sunt uh, interrelaționate, deci cred că e bine să um, citim și considerentele și expunere de, comis- de motive și propunerea comisiei, pentru că dacă nu avem o privire de ansamblu, Uh, nu ne putem da seama exact despre ce este vorba. Deci trebuie să ținem cont și de propunerea inițială a Comisiei. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc, domnule Albrecht, pentru acest proiect de raport pe care l-ați prezentat și pentru munca pe care ați făcut-o. Acum dau cuvântul domnului Drăuțas pentru directivă. Vă rog. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu tuturor un an nou fericit și foarte rodnic dacă avem acest, această abordare pachet și o respectăm, nu voi repeta ce a spus deja domnul Albrecht în legătură cu calendarul, măsuri practice și de susținere, dar dați-mi voie și mie să repet totuși un cuvânt de mulțumire pentru toți colegii care au uh, contribuit și cooperat într-un mod foarte bun, foarte pozitiv. De asemenea, mulțumesc secretariatului pentru toată munca depusă și personal mulțumesc dacă mi îngăduiți tuturor colaboratorilor din uh, grupurile noastre politice și asistenților din biroul meu pentru tot, toată munca lor. De asemenea, vreau să subliniez din nou ce am tot repetat uh, de nenumărate ori și anume că noi, în Uniunea Europeană, am ajuns la un nivel uh, foarte înalt și la niște standarde foarte înalte de protecție a datelor personale, așadar scopul nostru trebuie să fie cel de a păstra acest nivel înalt de protecție în Uniunea Europeană și exact în acest spirit toate amendamentele depuse la raport își doresc să ridice standardele de protecție la un nivel similar cu cel al uh, regulamentului propus și în același timp să mm, reprezintă o justificare clară pentru soluțiile propuse. În primul rând, raportul își dorește să consolideze și mai mult protecția datelor prin uh, consolidarea drepturilor uh, persoanelor și autorităților de protecție a datelor să uh, li se confere puteri mai mari și, practic, obligarea lor de a coopera în cazuri transfrontaliere este prevăzută. De asemenea, subliniez, dar dați-mi voie să subliniez, pentru că există anumite discuții în curs, dar uh, voi reveni asupra acestui punct dacă este sau nu necesară o asemenea directivă. Argumentul ar fi întotdeauna că există o decizie cadru a Consiliului pe tema aceasta. Dați-mi voie să vă spun că această decizie cadru a Consiliului totuși nu reprezintă un cadru exhaustiv uh, în legătură cu autoritățile juridice uh, și domeniul penal, pentru că se referă doar la cooperarea transfrontalieră. Nu se, nu se referă la instrumentele de natură penală și pentru noi acestea sunt uh, foarte importante, chiar niște linii directoare. Dați-mi voi de asemenea să mulțumesc încă o dată Comisiei pentru munca lor. Noi salutăm efortul întreprinse de Comisie pentru a crea un cadru unificat de protecția datelor și uh, eforturile lor de a armoniza diferitele sisteme din statele membre. Aici aș dori să mulțumesc și colaboratorilor din partea Comisiei pentru cooperarea lor. Una de factură foarte bună și dați-mi voie să-mi exprim și speranța că și Consiliul își va îndeplini 100% uh, obligațiile. Mă refer din nou la această abordare tip pachet. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte la finalul prezentării mele și pe această temă. Acum, foarte pe scurt, îngăduiți-mi să vă fac un rezumat la, în legătură cu schimbările care se propun în raport. În primul rând, orice excepție la principii trebuie să fie pe deplin justificată, pentru că protecția datelor este, reprezintă un drept fundamental. Apoi, avem nevoie de definiții mai clare în legătură cu principiile de protecție a datelor, elemente de conservare a datelor, transparență, păstrarea datelor, aducerea lor la zi, ca ele să fie adecvate, relevante și să nu fie excesive și măsuri care cer controlorul de date să demonstreze respectarea criteriilor acolo unde lipsesc. Noi dorim să avem uh, același limbaj, practic, același regulamentului pe cât posibil, mai ales în ce privește definițiile. Următorul punct, prelucrarea, tratarea datelor personale trebuie să fie echitabilă și transparentă în legătură cu uh, persoanele uh, în cauză. Datele personale să nu fie tratate pentru motive incompatibile cu scopul pentru care au fost ele colectate Apoi, colectarea datelor trebuie să fie necesară pentru a justifica un scop, ținând cont de faptul că acest scop nu poate fi îndeplinit prin alte mijloace. Și ă, este protejată viața privată a persoanei în cauză. Apoi, o ă, definiție foarte clară a profilurilor lipsea din propunere și eu cred că suntem cu toții sensibili la acest aspect, ceea ce se numește profilare, profilarea cetățenilor noștri. Apoi, regimul propus pentru a transfera datele personale pentru către țări terțe nu avea măsurile de salvgardare necesare pentru a se asigura protecția drepturilor persoanelor în statele terțe. Deci am inclus un capitol practic nou în legătură cu acest transfer al datelor către țări terțe. Și în final, dați-mi voi să mă refer și la rolul și competențele autorităților de protecție a datelor de a monitoriza și a se asigura că se respectă regulile de protecție a datelor care uh, nu erau definite corespunzător. Deci noi considerăm că în comparație cu regulamentul propus competențele acestor autorități uh, erau mai puțin clare și atunci noi am dorit să remediem situația. Acum, dacă îmi îngăduiți în final, uh, ca să nu răpim prea mult din timpul colegilor, ca să comenteze și ei raportul, dar dați-mi voie să mai spun câteva cuvinte în legătură cu această așa numită abordare tip pachet și aici aș dori să subliniez că noi considerăm că regulamentul este cu adevărat un pachet uh, și așa l-am și tratat în întreaga noastră muncă pregătitoare și continuăm să ne ocupăm cu acest uh, regulament ca un pachet și credem că calendarul pe care îl avem și pentru adoptarea acestor instrumente uh, corespunde unei abordări tip pachet. Din nou vă reamintesc că ne-au parvenit anumite mesaje nu prea optimiste din partea unor state membre de la Consiliu care nu prea sunt hotărâte în a continua activitatea, munca pe această directivă, dar împreună cu Comisia, uh, care ne-a fost un aliat fidel, uh, și doamna comisar Reding a făcut declarații publice și aici, la Comisia noastră, a spus că și pentru Comisia regulamentul ca directivă trebuie privit și va fi privit ca un pachet și primele contacte pe care le-am avut cu președinția irlandeză au avut un ton optimist. Președinția uh, irlandeză ne-a transmis mesajul că ei doresc să continue munca pe directivă. Acum rămâne de văzut modul în care vor reacționa statele membre. Și din nou închei prin a sublinia că pentru noi e importantă această abordare tip pachet și de asemenea spun că suntem dornici să luăm toate măsurile necesare pentru ca acest pachet să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Druțas, pentru aceste informații, pentru prezentarea proiectului de raport. Și, sigur, pentru că ați uh, subliniat că trebuie să ne respectăm întotdeauna principiile uh, pe care le-am asumat încă de la început. Trebuie să fie un pachet, pentru că aceste documente sunt uh, strâns legate. Atât propunerea de regulament, cât și directiva privitoare la sancțiunile în caz de încălcare a principiilor stabilite în nou regulament. Iar acum, vreo 15 membri doresc să ia cuvântul, dar vă reamintesc că votăm la ora 11. Știți ce se întâmplă la vot? Trebuie să ne gândim că unii membri care încă nu sunt în sală vor veni la ora 11. Așa că vă rog să respectăm timpul alocat, pentru că putem să auzim și ce au de spus Comisia și Autoritatea Europeană de Supraveghere a Datelor? Deci vă rog eh, să respectați un timp de vorbire de două minute maxim, două minute și jumătate, pentru că subiectul e important. Astăzi avem multe lucruri importante de discutat, data protecția datelor, azilul, Schengen și așa mai departe. trebuie să respectăm uh, un timp de o oră cu acești 15 uh, colegi care s-au înscris la cuvânt. Dacă fiecare respectă un timp de vorbire de vreo două minute, putem uh, să auzim și reacția din partea raportorilor. Acum comisia are în primul rând cuvântul pentru că este autor al inițiativei și probabil că doresc să ne spună și ei câteva cuvinte înainte de a demara această rundă de discuții. Comisia domnule președinte, mulțumesc și raportorilor pentru documentele foarte utile din partea lor. Știm că aceste rapoarte susțin abordarea Comisiei de a consolida protecția datelor în Europa. Comisia consideră că e vorba de un dosar care se bucură de un consens larg pentru că un nivel înalt de protecție e nu doar pozitiv pentru drepturile fundamentale în Europa și pentru cetățeni, și de asemenea este foarte bun pentru a crea încrederea necesară care permite firmelor să inoveze, să facă profit și apoi și încrederea oamenilor că firmele le folosesc în mod corect datele personale. Apoi în ce privește directiva, noi considerăm că nu există nicio contradicție între un nivel înalt de protecție și aplicarea regulilor europene la procese, la uh, tratarea și prelucrarea internă pe de o parte, uh, și apoi uh, aplicarea eficientă a legii. Deci mulțumesc raportelor și pentru că ei au făcut un efort de a conlucra cu raportorii din umbră și toate grupurile politice din Parlament. Sigur că e un mare interes uh, ca noi să putem face progrese rapide și să încheiem, să închidem acest dosar. Deci așteptăm cu interes să menținem această bună cooperare cu raportorii și cu toate grupurile din Parlament, dar sigur și Comisia va da o mână de ajutor ca această cooperare între Parlament și Consiliu să meargă cât mai bine. Am dorit, într-adevăr, după cum a spus domnul raportor Albrecht, să vedem că se fac progrese rapide și așteptăm și cu interes și votul din Parlament din aprilie și considerăm, credem că președinția uh, irlandeză face eforturi uh, concrete pentru ca și în Consiliu să se progreseze cu acest dosar. Bun, deci mulțumesc din nou și vom continua, sigur, să lucrăm în mod constructiv cu dumneavoastră pentru că acest dosar să fie și încheiat. Centele, mulțumesc. Acum domnul Butarele din partea Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați dat ocazia să participăm și noi la această primă discuție. În primul rând, recunoaștem că după un an de discuții intense, cu seminarii, ateliere, audieri și așa mai departe, n-a fost atât de simplu ca cei doi raportori să ajungă la o poziție echilibrată care să mulțumească pe toată lumea. Deci ne impresionează de-a dreptul eforturile uriașe pe care le-au făcut ei pentru a ajunge la acest echilibru. Pentru că părerile erau împărțite, interesele erau câteodată opuse. Noi știm că în octombrie uh, s-a analizat o, un aviz de anul adoptat anul trecut și uh, a apărut în uh, documentul publicat în octombrie aceeași abordare este uh, iată oglindită în aceste două rapoarte. Noi am început o analiză detaliată cu o evaluare foarte atentă, dar mă mândresc că pot spune câteva cuvinte prin uh, uh, sublinierea faptului că cele două rapoarte uh, se bazează și susțin propunerea Comisiei, deși, bun, au și câteva puncte divergente. Dar susținem abordarea uh, aceasta tip pachet încercarea celor doi raportori de a face o mai bună legătură între cele două instrumente și de a consolida directiva și în ce privește regulamentul. În principiu, suntem de acord cu toate cele 10 puncte principale subliniate ieri de către domnul raportor Albrecht în conferința de presă pe care a susținut-o în legătură cu acest regulament apreciem intenția de a clarifica anumite prevederi în legătură cu drepturile persoanelor, transparența prelucrării, noțiunea de autoritate legală, juridică, nu ar trebui văzută ca o competență exclusivă, ci ca un mod structurat de a coopera cu alte autorități competente de supraveghere. Am remarcat și anumite îmbunătățiri în legătură cu mecanismul de coerență, condițiile uh, selective care ar putea să ducă la declanșarea mecanismului, flexibilitatea necesară și niște termene mai realiste pentru adoptarea uh, avizelor noastre dar uh, în final și niște sugestii foarte bune în legătură cu puterile comise în mecanismul de coerență, abordarea selectivă în legătură cu actele delegate și de implementare, flexibilitatea pentru sancțiunile administrative și, de asemenea, abordări pozitive în legătură cu principiul limitării parțiale, reducerea poverii administrative și uh, trebuie să ne concentrăm pe elementele care sunt cu adevărat importante în ce privește protecția datelor uh, Uh, personale. Deci raportul este o bază foarte bună pentru discuțiile viitoare. În ce privește directiva, sigur că salutăm uh, încercarea foarte clară de a spori nivelul de protecție a datelor prin inserarea unor elemente pozitive conform principiului răspunderii care lipseau din propunerea inițială de directivă intenția de a reglementa schimbul de informații între sectorul de aplicare a legii, sectorul privat, condiții mai bune pentru transferul datelor către țări terțe. Deci, în concluzie, apreciem angajamentul celor doi raportori de a îmbunătăți propunerile actuale. Noi continuăm să vă stăm la dispoziție pentru a coopera în continu- în, în, și pe viitor în, pentru detaliile importante și vom analiza în continuare detaliile pentru a contribui la dezbatere chiar și în mod formal atunci când va fi necesar. Și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc și acum uh, începem discuțiile, începem cu raportorii din umbră. Domnule Alvaro, dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Thank you very much. Allerdings, uh, Mulțumesc, voi continua în limba germană. Raportorul, ca și mine, are germana ca limba maternă, deci acesta este motivul pentru care voi continua în germană. Fără niciun dubiu, trebuie să spun că există unele critici și unele propuneri pe care le-aș face, Însă, colegul Albrecht a reușit să aibă o influență asupra uh, legislației europene referitoare la, data protec- la protecția datelor. Uh, și a fost destul de creativ, uh, nu sunt neapărat de acord cu toate uh, aspectele, însă raportorul iată a reușit să uh, își lase urma în această legislație. Nu voi intra în foarte multe detalii pentru că nu avem timp, dar cred că dacă ducem discuția, trebuie să o ducem în lumina uh, întrebării uh, cum uh, protejăm datele, uh, există posibilitatea pentru un individ să exercite control asupra datelor sale, iar controlul este întotdeauna asigurat când uh, libertatea de decizie este asigurată. Deci nu poate să fie uh, rolul uh, legislației să uh, limiteze această uh, libertate de decizie. Regulamentul trebuie să fie citit în uh, lumina uh, schimbării definițiilor uh, din, această, uh, din acest document practic totul devine un subiect um, al acestui regulament, o, o dată cu caracter uh, personal. Totuși, uh, protecția datelor nu trebuie să fie nici exagerată, astfel încât uh, utilizarea datelor să devină imposibil, imposibilă. Există multe prevederi a căror sens nu îl înțeleg din prima. Unele sunt modificări bune, ca de exemplu la articolul 6 sau la articolul 15, dar uh, ele în același timp uh, ar putea, de fapt, să constituie uh, o ușiță pentru utilizarea ale datelor care um, um, care ar putea să nu fie în beneficiul utilizatorului. Uh, dar uh, directiva 9500, 9546 uh, de multe ori poate fi uh, utilizată ca bază. Nu trebuie neapărat să vrem să o îmbunătățim și, de fapt, să, o, să înrăutățim situația. A, același lucru este valabil pentru actele delegate. Comisia trebuie să facă numai ceea ce ar trebui să facă nici nu merită să transferăm um, protecția datelor de la o instituție puțin legitimă înspre o altă instituție cu atât mai puțin legitimă. Dacă în directivă nu au fost prevăzute competențe extinse, ne întregem de ce în regulament se creează o astfel de competență extinsă pentru orice fel de instituție. Asta nu creează certitudine juridică. Dacă o lege este uh, modificată în continuu, asta înseamnă că uh, IMM-urile, antreprenorii și așa mai departe nu au niciun fel de nu beneficiază de niciun fel de ajutor. Deci, noi avem de gând să încercăm să eliminăm aceste, multe dintre aceste reglementări același lucru uh, în ceea ce privește legătura cu directiva uh, cu dat, referitor la datele electronice, e clar că funcționează. De ce trebuie să reglementăm acest lucru altfel într-un regulament? În același timp ar trebui să ne gândim când vorbim despre uh, responsabilul cu protecția datelor, e bine, acest, aceștia nu ar trebui să acești oameni nu trebuie să uh, își uh, decidă propriile puteri. Decisivă este și mult, mai sunt multe puncte care trebuie discutate. Standardele tehnice nu au voie să fie stabilite de către comisie. Pentru a face un rezumat, din păcate nu am avut timp să prezint uh, tot ce vroiam din cauza timpului, uh, ce trebuie să reglementăm și nu cum trebuie să reglementăm, ce, la ce trebuie să mă aștept. Uh, nu mă interesează cum este aplicată legislația atâta timp cât rezultatul este clar. Pentru mine acest lucru este foarte important. Îmi cer scuze că a durat mai mult intervenția mea, mai am multe puncte pe foaia mea de hârtie, dar mă obișnuiesc încet, încet să nu mai spun tot ce am de spus. Mulțumesc, domnule Alvaro. Am spus două, trei minute, dar vă rog să nu vorbiți cinci, pentru că dacă nu ne vom regăsi în situația obișnuită când va trebui să, gătim, să votăm la ora 11. Domnul Vos, mulțumesc. Aș vrea și eu să mă plâng de modul în care este purtată această dezbatere, pentru că nu este posibil la, un, la o discuție atât de complexă uh, să vorbim în două minute referitor la două acte legislative. Nu mi-ar fi, referito, nu mi-ar fi suficient nici măcar pentru un act legislativ. Președintele, Domnule Vos, bineînțeles, înțeleg și știți că întotdeauna încercăm să fim flexibili. Dar nu este ultima discuție. Începem cu prezentarea proiectului de raport. Dacă considerăm că este nevoie, vom uh, urma aceasta, vom relua această discuție la următoarea uh, reuniune a uh, Comisiei Libe. Pe 21 și 22 ianuarie putem să discutăm uh, într-o a doua rundă acest subiect, pentru că, după cum spuneam, situația este aceeași. Avem votul la ora 11, multă lume dorește să intervină și oamenii se vor plânge dacă nu suntem gata la timp. Vă rog așadar să vă utilizați timpul pentru a uh, spune ce aveți de spus, nu pentru a vă plânge. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi raportori pentru buna cooperare Bineînțeles, în acest scurt timp nu am putut evalua tot și nu, nici nu putem discuta tot acum. Trebuie să ne gândim în ce fel de lume vrem să trăim. Și colegul Alvaro pe bună dreptate s-a referit la faptul că cetățeanul dorește două lucruri. În primul rând, protecția datelor sale pentru a-și asigura sfera privată, dar în același timp oferte, servicii care să fie gratuite sau ieftine uh, și pentru care, totuși, el trebuie să-și pună la dispoziție uh, datele. După cum spunea și colegul Alvaro, uh, protecția datelor poate duce la uh, credite mai scumpe, um, uh, condiții de asigurări uh, mai dificile. Deci trebuie să găsim un echilibru. Raportul merge în direcția cea bună, însă nu cred că am ajuns la capătul drumului. După o primă evaluare, ce mi se pare pozitiv? Mi se pare uh, trecerea la un responsabil uh, pentru protecția datelor în uh, companii. Acest lucru poate se mai poate face câte ceva în, în sensul acestui uh, Uh, în sensul autoreglementării. Uh, dreptul de a fi uitat, right to be forgotten, poate ar trebui să fie mai bine uh, definit. La portabilitatea datelor, mi se pare corect să fie făcut poate și, făcută poate și o referire la secretul de companiei, secretul de afaceri unde ar mai trebui să lucrăm și unde nu s-a atins acest echilibru care mie mi s-ar părea corect, definiția datelor cu caracter personal și colegul Alvaro s-a referit la aceasta. E bine că introducem datele sub pseudonim, însă în același timp să nu, nu trebuie să folosim asta ca un uh, stimulent pentru Uh, industrie. Amendamentul 105 pare să fie uh, contradictoriu. Soluția la articolul 7, aliniatul 4, îmi pare mm, ceva ce crește incertitudinea juridică. Interesul legitim mi se pare bun, abordarea este bună cu exemplul dat, însă trebuie să ne gândim dacă corespunde realității și dacă nu îngrădește mai mult posibilitățile din directivă. Lipsește clauza referitoare la concerne, um, cum ar urma să fie tratate datele referitoare la sănătate. Asta am referitor la regulament. Mai am multe puncte și la direct, referitoare la directive, dar probabil le voi uh, discuta cu raportorul uh, în mod bilateral sau în următoarea dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kerker, în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi succint și general. Mă bucur să aud din partea noastră că vom avea o discuție mai aprofundată pentru că mi se pare necesară. Uh, pentru că astăzi discutăm pe baza unui raport pe care l-am primit în urmă cu două zile, un raport foarte complicat. De asemenea, cred că ar trebui să luăm în considerare data de 27 februarie care să fie amânată puțin pentru că cred că va fi foarte dificil să uh, facem toată munca preliminară înainte de 27 februarie. În primul rând, sprijin uh, nevoia actualizării um, legislației referitoare la protecția datelor, pentru că aceasta este implementată în mod inegal în Uniunea Europeană și are nevoie să țină pasul cu lumea rapidă în care trăim, să fie actualizat așadar. Îl, sal- îl salut pe raportor, îl felicit pentru munca depusă. Avem nevoie de reguli clare, corecte, coerente, bine aplicate, însă trebuie să ne asigurăm că creăm un echilibru al intereselor, nu numai pentru consumator, dar și pentru industrie și afaceri pentru că povara administrativă costă foarte mulți bani, mai ales povara asupra IMM-urilor uh, este foarte mare, costă foarte mult și ele sunt baza viitorului succes al Uniunii Europene. Dorim să subliniem nevoia de a nu avea un raport prea prescriptiv, un raport care să devină caduc uh, foarte rapid pentru că au loc foarte multe schimbări. De asemenea, am vrea să limităm uh, cantitatea de, uh, de responsabilități delegate comisiei. Mai degrabă autoritățile naționale ar fi calificate să facă față acestor subiecte la fața locului. Sprijinim extinderea perioadelor de notificare. Propunerea inițială era foarte strictă și aproape imposibilă de atins în termen, în situații practice. Este foarte important, domnule președinte, nu voi trece prin toate detaliile, este un pas foarte important pentru a ne ajuta să facem progrese în piața unică digitală, dar și pentru a ne îmbunătăți uh, relațiile cu alte uh, state, inclusiv Statele Unite. Protecția afacerilor, a întreprinderilor, dar și a consumatorilor nu sunt două lucruri opuse. Ele ar trebui să fie practic uh, compatibile nu trebuie să sufocăm inovația și creșterea. Trebuie să ne asigurăm că orice am găsi trebuie să fie uh, durabil pentru cel puțin încă 15 ani, astfel încât să nu trebuiască uh, în mod constant să, revizu- să revizuim această legislație. Dați-mi voie să mai spun la final că este un raport foarte tehnic uh, S-a depus foarte multă muncă la acest dosar. Noi vom continua să contribuim în mod pozitiv la acest dosar și sunt convins că la finalul, uh, până la urmă, vom ajunge la un, uh, la un compromis acceptabil pentru toată lumea. Mulțumesc, spune președintele. Sofie Intveld, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și să-i felicit pe cei doi raportori care au făcut o treabă extraordinară. Cred că cele două uh, rapoarte reflectă discuțiile pe care le-am avut uh, în ultimii doi ani. Cred că toată lumea își dă seama că lobby-ul pe acest uh, dosar este cel mai intens pe care l-am văzut de foarte mult timp Multe dintre grupurile de lobby au uh, interese și dorințe uh, contradictorii. Am spus de la bun început că nu vom mulțumi pe toată lumea și am spus de la bun început că cei care vor fi nemulțumiți uh, vor uh, fi stimulați să inoveze, să schimbe și să se adapte, să se adapteze. Noi am dorit să existe un singur instrument pentru protecția datelor. Din păcate, acest lucru a fost imposibil, dar vom încerca să aliniem cele două instrumente pentru a um, avea un nivel uh, uniform de, uh, de protecție. Nu sunt două domenii diferite, ci Uh, regulamentul este excepția de la regulă. Eu voi, uh, mă voi opune uh, cu, cu toate forțele mele um, extinderii domeniului de aplicare al directivei. Consiliul, după părerea mea, se comportă într-un mod foarte irresponsabil, amânând acest dosar și cred că ar trebui să înțeleagă că un nivel potrivit Uh, de protecție a datelor nu este un obstacol în utilizarea datelor, ci este precondiția pentru utilizarea datelor. Absența datelor, uh, regulilor de protecție uh, împiedică utilizarea datelor, de exemplu, în, în domeniul aplicării legii. Pe scurt, în ceea ce privește anumite propuneri în ambele rapoarte. Mă bucur să văd că aliniatele referitoare la transfere către state terțe sunt uh, reintroduse. Aș vrea să mă uit mai îndeaproape la detalii, dar mi se pare că aliniatele referitoare la acord sunt uh, bune simplificarea documentării și a documentelor, o, altă remarcă referitoare la domeniul de uh, aplicare. Regulamentul trebuie să fie excepția de la regulă. Ambii raportori, de asemenea, mă bucur că fac referire la alte agenții europene care uh, acum au alte reguli. Ar trebui să căutăm un nivel unic, armonizat de protecția datelor. Avem nevoie de definiții și criterii mai stricte, care să fie mai puțin deschise și vagi. De exemplu, excepții uh, în scopul uh, interesului public. Sună foarte simpatic, dar ce înseamnă asta? Și aș vrea de asemenea să analizez uh, excepțiile propuse pentru cercetare și așa mai departe. Cred că uh, regulamentul ar putea să fie un pic mai generos aici. Atât pentru acum, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Intveld. Acum, domnule Tavares, este cu uh, rândul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Am uh, câte ceva de spus fiecărui raportor, începând cu Ian Albrecht, unul dintre prietenii mei cei mai buni în Parlament. Citind raportul său, cred că există motive bune pentru asta, pentru că amendament după amendament ce vedem în acest raport este că el creează un echilibru între puterea cetățenilor și a marilor instituții și a marilor companii de pe piață. Și asta într-un domeniu Uh, în care există una dintre cele mai mari uh, asimetrii de putere uh, și asimetrii în general, și anume asimetria informației. Raportul se ocupă de complexitatea și lungimea uh, politicilor referitoare la viața privată și referitoare la datele pri private pe care le găsim pe site-uri. Nimeni nu citește aceste reguli, chiar dacă le uh, citești și le înțelegi, ai nevoie de o, de o echipă de avocați pentru a-ți apăra drepturile. Iar uh, cetățeanul obișnuit nu are o echipă întreagă de avocați la dispoziția sa. Amendamentul 71 oferă un act delegat Comisiei pentru uh, oferirea de informații. Asta înseamnă când uh, mergi pe un site și ți se cer datele private, în loc să trebuiască să citești un contract lung pe care uh, să nu-l înțelegi, există niște puncte standardizate Uh, și vei înțelege în câteva secunde, foarte rapid, uh, în ce condiții îți oferi datele. Câți ani vor ține datele, dacă le vor vinde sau nu, dacă le vor șterge în momentul în care le cere acest lucru și așa mai departe. Voi încerca să lucrez la câteva amendamente în acest sens pentru a defini mai clar uh, cadrul pentru aceste acte delegate, Dacă putem să nu avem un act delegat, ar fi chiar și mai bine. Știu că și alți colegi au vorbit despre asta, ca și Alexander Alvaro. Deci uh, vom lucra la asta pentru uh, a îmbunătăți propunerea și, bineînțeles, uh, vom fi sub coordonarea raportorului nostru. Colegului Druțas am citit comentariile din uh, expunerea de motive referitoare la crearea de profiluri și referitoare la încercarea de a nu permite uh, ca crearea de profiluri să devină un fel de uh, plasă generală um, care uh, să detecteze un anumit tip de comportament și așa mai departe. Dar oare putem atinge acest uh, echilibru sau ar trebui să uh, eliminăm orice fel de tip de creare de profiluri? Mulțumesc foarte mult ambilor raportori pentru munca depusă. Domnul Dijkstra, aveți cuvântul. Voorzitter, dank u wel. Uh, dat er met persoonsgegevens zorgvuldig Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim foarte atenți la datele personale și nimeni nu afirmă contrariul. Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană de acum protecția datelor este un drept fundamental și trebuie consolidat prin acest regulament. Mă întreb dacă se privește suficient, dacă se acordă suficientă aten- atenție principiului subsidiarității. Oare Uniunea Europeană este responsabilă pentru a reglementa această chestiune? Oare statele membre nu ar putea fi ele în stare să legifereze în această materie? Poate nu, unele nu dispun instrumentele necesare. Apoi ne mai întrebăm și dacă această normă poate uh, garanta uh, respectarea internă a acestor drepturi. Eu nu cred acest lucru. Apoi, uh, ar trebui o normă omogenă pentru toți, dar nu știu dacă și aceasta va, uh, va, se va putea realiza. Uh, pentru că în acest text se spune nu numai ceea ce trebuie reglementat, ci și modul în care trebuie reglementat și aici aș avea obiecții. Se dorește o soluție prea uniformă care să fie valabilă pentru toți, și pentru firmele mari, și pentru cele mici. Uh, Eh, dar eh, se uită de povara administrativă care va fi suportată până la urmă de către cetățeni. Și sigur că aici marile firme au un avantaj față de cele mici. Și eh, vreau să vă rog să fim atenți la titularii datelor cu caracter personal. Sigur că trebuie să fim atenți la ce se întâmplă cu datele minorilor în lumea aceasta a internetului. Uh, E sigur bine știut că se poate face un profil uh, a celor care sunt activi pe internet uh, și asta interesează foarte mult firmele. Nimic nu se pierde, totul se registrează și capătă o valoare, o valoare economică. Aici vorbim de protejarea datelor personale. Însă trebuie să vorbim și de posibilitatea de a fi anonimi de a rămâne într-un anonimat total. Copiii, sigur că trebuie protejați, ei trebuie să aibă acces uh, la internet fără uh, a fi supuși riscurilor, dar și trebuie, e foarte interesantă discuția asta pe dreptul de a fi dat uitării, ca să spun așa. E o discuție care trebuie făcută publică, e o discuție care interesează întreaga societate. Și se mai pune și problema utilizării datelor personale din partea sau de către niște firme cu care cetățeanul n-a avut niciun contact, n-a intrat în niciun contact. Aici trebuie să existe această posibilitate de a șterge datele, de a fi dat uitării. Și astfel, dacă există această posibilitate pentru cetățeni, vom avea un sistem mai echilibrat. Mulțumesc! Doamna Ana Head. Mulțumesc. Aș vrea să vă reamintesc ce se spune la nivelul Uniunii Europene. Avem mai multe drepturi fundamentale care ar fi afectate de acest regulament, în special protecția datelor suplimentare. și cred că trebuie să găsim un echilibru între acestea. Să ne amintim că la articolul 8 există și drepturi referitoare la punerea în echilibru a drepturilor fundamentale. Și am senzația că drepturile copiilor sunt uh, marile uitate, iar interesele copiilor sunt foarte diferite de ale adulților și au nevoie de o protecție suplimentară. De asemenea, cred că ar trebui să avem drepturi specifice pentru copii, care să meargă mai departe de cele ale adulților. Și problema este că aceasta a, merge a, oarecum în contradicție cu principiul egalității între drepturile cetățenilor. Dar aș vrea să vă dau un exemplu. Echilibrul între viața privată și a, interesele profesionale sau comerciale. Acesta este un punct esențial. Cred că în cadrul amendamentelor, libertatea de exprimare la articolul 80 a tratatului trebuie foarte bine analizată, în special referitor la jurnaliști, pentru că libertatea de exprimare reprezintă o chestiune fundamentală în domeniul jurnalismului. Cred că accesul la datele personale trebuie garantat și deseori regulamentul nu permite un acces clar și uh, mecanisme de apărare. În ceea ce privește investigațiile, știți că există mecanisme pentru care e nevoie de prelucrarea datelor personale. Iar atunci când vorbim de sănătate, și în special aici vorbim de investigare și de investigarea medicală, uh, ar trebui prevăzute excepții, derogări, astfel încât să putem utiliza dosarele existente, chiar dacă în mod anonim, pentru a putea realiza cercetările epidemiologice sau de orice altă natură necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vă vorbesc despre uh, directivă și nu despre regulament, pentru că consider că această directivă este foarte importantă pentru cooperarea polițienească și judiciară între statele membre. Și de aceea ar trebui să întărim încrederea care ar trebui să existe în uh, munca desfășurată de celelalte autorități polițienești și judiciare și pentru aceasta e nevoie de o mai mare protecție a datelor și a felului în care aceste date sunt utilizate. Acest lucru este esențial atunci când se realizează investigații și când se vorbește despre vinovați și despre uh, martori. Protecția datelor personale în aceste cazuri este esențială. Există o serie de norme, de standarde care se respectă doar în cadrul procedurilor transfrontaliere. Însă ceea ce am remarcat noi este că la nivel național încep tot felul de investigații, de anchete și după aceea ne dăm seama că apar tot felul de date care fac ca acea anchetă să se transforme într-una de natură transfrontalieră. Iată de ce cerem uh, această um, protecția datelor și atunci când vorbim de cooperarea polițienească și judiciară. Tocmai pentru că vorbim despre garanțiile procedurale care sunt atât de importante. Pentru că dacă vom avea norme și reguli diferite în diversele state membre, până la urmă cetățenii nu vor avea încredere în aceste proceduri penale. Mulțumesc, doamna Romero Lopez. Mulțumesc. Aș vrea să felicit și eu raportorii pentru eforturile făcute pentru a armoniza aceste două texte legislative. Aș vrea însă să introduc o temă care a fost analizată doar <clears throat> prin ricoșeu, să spun așa. Această directivă ține cont de această revoluție tehnologică din lumea globală. Însă problema cu care ne confruntăm este că cadrul global de protecție a datelor se referă la niște standarde care ar trebui să fie comune, dar care depășesc cu mult domeniul național. Ce se întâmplă cu companiile multinaționale care se instalează în mai multe țări? Sancțiunile care sunt impuse acestor companii multinaționale s-ar putea să nu respecte cadrul general de protecție a datelor. Atunci când apar încălcări ale acestor garanții, trebuie să vorbim de un cadru general de protecție a datelor, dar care nu este același lucru cu cadrul european de protecție a datelor, pentru că nu avem o astfel de instanță europeană. De aceea, în dezbaterea noastră, ar trebui să vorbim de nevoia de a avea o autoritate europeană de protecție a datelor, care să introducă anumite criterii care nu sunt suficient de bine stabilite în noul Consiliu European pentru Protecția Datelor, pentru că competențele sale sunt limitate și sunt foarte slabe. De exemplu, aceste acte delegate care sunt atribuite Comisiei nu pot fixa aceste standarde comune de natură tehnică, așa cum a spus foarte bine domnul Alvaro, pentru că un astfel de lucru l-ar putea face o autoritate europeană de protecție a datelor, care nu este însă inclusă în acest pachet. Cred de aceea că putem face mai multe progrese, pentru că textul care este dezbătut acum la Parlament se referă la nevoia sau nu de a avea o astfel de autoritate europeană care să semneze aceste garanții, pentru că la nivel național există fenomene de tip transnațional și nu se mai face față. Mulțumesc, doamna Romero, domnul Claude Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că și în grupul nostru, ca și în toate grupurile politice, ne dăm seama de importanța acestor remarci introductive la acest dosar de aceea vreau să mulțumesc uh, din inimă raportorilor pentru că au făcut acest uh, lobby intensiv și au, adus, au ajuns la un raport uh, foarte bun pe marginea textului Comisiei, pentru că e vorba aici de protecția cetățenilor și de o funcționare eficientă a pieții interne. Însă, într-un dosar astfel de complex, e clar că nu putem mulțumi pe toată lumea. Pentru grupul nostru există două chestiuni esențiale pe care dorim să le realizăm. În primul rând, așa cum a arătat și colegul meu, Directiva o considerăm a fi foarte importantă și de aceea cele două instrumente, regulamentul și directiva, trebuie văzute la oaltă ca un pachet și să existe Um, excepții sectoriale la regulamentul general, dar ar trebui ca acesta să fie cât mai restrâns în ceea ce privește limbajul, definițiile și prevederile realizate. De asemenea, pentru grupul nostru, foarte important, deși avem această discuție introductivă, ar trebui să vedem care sunt punctele importante pentru noi ca grup profilingul de la articolul 20 uh, la care s-a referit deja colegul meu. Articolul 20 în general este unul foarte delicat și realizarea de profilul, acest profiling de asemenea este delicată. Aceasta se realizează la nivel teritorial. Regulamentul ar trebui să uh, își dea seama că nu e vorba de uh, Uh, stabilirea doar la nivelul Uniunii Europene, că e vorba de protecția, protecției, datelor, protecției datelor la nivelul instituțiilor europene, dreptul um, de a dispărea din bazele de date și dreptul de a fi uitat. Acestea vor fi de foarte mare interes pentru mulți actori din afara Parlamentului și cred că Parlamentul ar avea mult de câștigat dacă am face aceasta într-un mod absolut cooperant. Grupul nostru va lucra din greu pentru a da dovadă de cooperare în acest dosar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Moraes, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când am început să citesc acest raport de 270 de pagini, am fost oarecum impresionat. Pentru că, în primul rând, raportorii se confruntau cu o muncă decisiv și, pe de altă parte, am avut un fel de uh, reflexie de tip filozofic. Comisia a făcut o navă construită doar pe jumătate și atunci când se trimite pe mare o astfel de navă, cred că ar trebui ca nava înainte să fie îmbunătățită și mă îndoiesc că această uh, construcție este greșită. De aceea, problemele care au fost identificate de domnul Albrecht uh, și de ceilalți uh, raportori sunt aproape imposibil de rezolvat. Pentru că cum poți să reconstruiești ceva care de la început n-a fost bine construit? Mulțumesc! Mulțumesc! au vorbit membrii care doreau să participe la dezbatere și înainte de a ne întoarce la raportori, aș propune să intervină și președinția irlandeză, pentru că aceasta va fi cea care va dezbate și va negocia dosarul în următoarele luni. Am înțeles că dorește să ia cuvântul și reprezentantul um, președinției irlandeze, domnul Goldman, este aici în sală, așa că dacă doriți, vă rog, vă dau cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, așteptam să luăm cuvântul. Știu că timpul la dispoziție este uh, foarte scurt și știu de asemenea că ministrul pentru egalitate și justiție, Alden Schader, uh, se va adresa Camerei uh, joi la plenară, așa că am să las remarcile principale pentru acea ocazie. Totuși, aș vrea să spun că este o prioritate pentru președinția irlandeză acest dosar și că vom devota uh, foarte mult uh, timp și eforturi în cadrul acestuia. Am avut deja întâlniri foarte bune cu raportorii și am spus că vom acorda prioritate regulamentului. Și aceasta este în conformitate cu ceea ce a spus și doamna Inveld și anume că avem nevoie de niște reguli generale înainte de a putea trece la detalii pentru excepții și derogări. Deci abia așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră în următoarele șase luni. Mulțumesc! Acum ne întoarcem la raportori pentru a avea o evaluare succintă a contribuțiilor pe care le-am primit din sală. Domnule Albrecht, pentru regulament. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru comentariile făcute, atât de extinse. Bineînțeles, timpul la dispoziție nu este prea, prea lung. Vom avea nevoie de mai mult timp de discuții. Mai există chestiuni care trebuie rezolvate, bineînțeles, dar aș vrea să vă spun că, bineînțeles că acesta nu este textul final. Va trebui să mai lucrăm la el și spun aceasta și pentru că în um, munca mea pe marginea regulamentului mi-am dat seama că aproape nimeni, ca să nu spun chiar nimeni, nu a găsit răspunsuri la anumite întrebări foarte concrete. De aceea va trebui să avem o dezbatere foarte extinsă, să intrăm în detalii în legătură cu soluțiile cele mai bune și nu cred că nimeni deține adevărul atunci când ne confruntăm cu întrebări absolut noi pentru societatea noastră. Cred însă că suntem pe drumul cel bun și sper să mergem mai departe la fel ca și până acum, cu același spirit de cooperare și schimbările propuse vor ține cont de dezbaterea pe care am avut-o noi. Sunt în continuare la dispoziția dumneavoastră, doresc să lucrez pe marginea compromisurilor după ce vor fi prezentate toate amendamentele. Și aș putea să vă spun în încheiere că eu consider că protecția datelor personale și creșterea economică nu intră în contradicție una cu cealaltă. E un lucru pe care trebuie să-l transmitem cu claritate. Ceea ce facem noi aici, practic, pune în echilibru, așa cum a spus și domnul Tovareș, cele două părți care ajung la un acord asupra unei chestiuni, companiile pe de o parte și societatea pe de altă parte. E un mesaj important de transmis, pentru că dacă cetățenii sunt dispuși să-și ofere datele lor personale, dacă doresc să se expună uh, în fața companiilor sau a publicului larg, dacă își dau consimțământul pentru acest lucru, dacă există un contract care să respecte anumite reguli prin care să se respecte informația minimă care trebuie să li se ofere, cred că această idee ar putea fi respectată. Și în special pentru companiile mici care ar putea avea de câștigat. Pentru că care este problema diferenței între companiile mici și cele mari? Cetățenii, respectiv consumatorii, au o poziție mai slabă și nu sunt în stare să profite de pe urma concurenței care ar putea apărea pe piață. Deci, sarcina noastră ar fi aceea de a avea niște reguli comune, cu standarde foarte înalte și, de asemenea, un nivel înalt de concurență. Și, în special, pe piața europeană, pentru că Cred că regulile și standardele pentru protecția datelor sunt utile pentru a crea mai multă încredere în rândul cetățenilor a consumatorilor în felul acesta ei pot hotărâ dacă doresc sau nu să um, achiziționeze un serviciu, dacă își oferă sau nu datele personale. Și în special în mediul online, dar în general peste tot, așa cum am spus de mai multe ori, pentru că toate lucrurile în lumea de astăzi sunt interconectate, nu putem separa în subticiu niciun chip uh, lumea digitală de cea analog, analogă de aceea aș vrea să vă invit să mă ajutați pentru a realiza această sarcină atât de dificilă, care a fost deja început aici la Parlament și eu sunt dispus să fac toate eforturile alături de președinția irlandeză, să facem tot ce putem pentru a atinge toate obiectivele noastre, să sperăm, și să ajungem la o decizie înaintea următoarelor alegeri din 2014. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Albrecht, și acum domnul Drouțas. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint, pentru că cred că am respectat timpul pe care l-am avut la dispoziție. În primul rând, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile pe care le-au făcut, pentru cuvintele frumoase de încurajare pe care ni le-au adresat, de asemenea pentru remarcile mai critice care au fost făcute. S-au făcut și propuneri și aceasta arată cât de important este acest dosar al protecției datelor pentru toată lumea. Cred că suntem cu toții de acord că este esențial pentru cetățenii europeni și tocmai de aceea am apreciat foarte mult comentariul făcut de președinte și anume că la comisia noastră vom avea mai mult timp de dezbatere și pentru un schimb de păreri pe acest dosar. Așa cum s-a văzut și în dezbaterea de astăzi, Cred că e clar pentru toată lumea, principala atenție se acordă regulamentului și nu directivei. Eu am o atitudine realistă și pragmatică în același timp și de altfel e de înțeles. Ținând cont și de ce a spus uh, Sophie Idveld, regulamentul este regula, iar directiva trebuie văzută ca un fel de excepție. Cred că aceasta este linia pe care o avem cu noi toții și e clar pentru toți că regulamentul este principala temă de dezbatere a muncii noastre. Aș vrea însă să repet aici și să subliniez că dincolo de uh, conținutul și substanța pe care va trebui să le dezbatem în cadrul regulamentului în următoarele săptămâni și luni, există și aspecte de natură politică și probleme politice cu care ne-am putea confrunta în cadrul muncii noastre la directivă. Și aceasta va depinde de felul în care statele membre și Consiliul vor reacționa. Aș vrea să vă atrag atenția că s-ar putea la un moment dat ca Parlamentul European să reacționeze și din punct de vedere politic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc ambilor raportori și tuturor membrilor care au contribuit la această dezbatere. A, nu a fost poate de ajuns, dar vom avea o a doua dezbatere peste două săptămâni, pe 21, 20-21 ianuarie. Deci doar peste două săptămâni avem o altă întâlnire a Comisiei Libe și acolo vom putea avea, avea o a doua dezbatere. Și cu aceasta trecem la stabilirea amendamentelor. Terminul de depunere a amendamentelor 27 februarie până la prânz, la orele 12. un termen uh, nespus de generos pentru prezentarea amendamentelor. Și aceasta ne va da oarecare marjă de manevră pentru a vedea cum merg dezbaterile pentru a putea respecta procedurile. Domnul Alvaro dorește să intervină. Vă rog pentru că am așteptat să menționați termenul de depunere a amendamentelor. Față de termenele obișnuite pe care le avem în mod normal, este unul foarte generos. Dar ne putem pune întrebarea dacă e de ajuns cu o săptămână sau două în general. Dar ținând cont de complexitatea acestui dosar, de faptul că există această interdependență între directivă și regulament și faptul că există multe chestiuni care nu sunt încă clare, ținând cont de faptul că avem nevoie de un an de pregătire pentru comisii, pentru raportorii din umbră, un an de care a fost nevoie și acest lucru a fost subliniat deja de raportori, aș vrea să vă întreb dacă ar fi posibil să mutăm acest termen la sfârșitul martie și nu februarie. Pentru că din punct de vedere al aplicării legislației sau din punct de vedere al intereselor consumatorilor, e vorba aici de 500 de milioane de persoane care sunt afectate de această implementare, cred că n-ar trebui să ne grăbim să luăm astfel de decizii. Așa cum s-a spus și la întâlnirile anterioare, cred că e mai important uh, calitatea decât timpul, așa că aș cere o prelungire a termenului și să ținem cont și de îngrijorările raportorilor pentru a avea un vot în plenară în timpul președinției irlandeze. Vă rog, vă mulțumesc. Președintele, s-a făcut o sugestie, așa că Singura soluție este să dau cuvântul raportorilor și raportorilor din umbră care vor putea dezbate această propunere într-o procedură înscris, poate, și nu uh, să avem o decizie acum, pentru că vom reveni la această dezbatere peste două săptămâni, așa că între timp poate veți putea vorbi între dumneavoastră cu raportorii din umbră, să vedeți dacă acest termen, care oricum este uh, generos, cum vă spuneam mai devreme, poate fi prelungit până în martie. Așa că o las în mâinile raportorilor să uh, discut această chestiune cu raportorii din umbră, dacă sunt de acord, bineînțeles. Domnule Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că am avut deja un schimb de păreri în legătură cu termenul de depunere a amendamentelor între raportori și raportorii din umbră, care au căzut de acord asupra acestui termen, 27 februarie. Și cred că, așa cum spunea uh, domnul Alvaro, este un termen destul de generos și ar trebui să fim în stare ca până la sfârșitul lui februarie să prezentăm amendamentele pe care le dorim. Problema e că avem nevoie de timp după aceea pentru a ajunge la compromisuri, pentru că vom avea sute de amendamente, sunt convins, și problema este cum putem ajunge la un vot înainte uh, de a se termina mandatul președinției irlandeze. Domnul Drouțas dorește să intervine? Nu, sunt absolut de acord cu argumentele care au fost prezentate de domnul Albrecht. Eu aș dori să fiu flexibil în privința termenului, dar a fost foarte greu să găsim un echilibru. Știm care sunt motivele prezentate, știm care este dorința tuturor de a avea mai mult timp, dar uh, cred că am ajuns la un echilibru foarte bun. Sofie, se pare că e oarecum prematur să stabilim o prelungire a termenului acum. Aș vrea o clarificare din partea președinției irlandeze, un lucru care l a spus și care mi-a atras atenția. Se pare că la Consiliu se dorește o dezbatere nu în paralel, ci consecutivă a directivei și a regulamentului. Și acum, pentru că vorbim despre calendar, noi insistăm asupra unei abordări la pachet și directiva trebuie să fie o precondiție pentru adoptarea altor dosare în care este implicat Consiliul, în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară. Așa că aș dori să am niște garanții din partea Consiliului. Dumneavoastră aveți de gând să lucrați la directivă și la regulament în paralel și nu una după alta. Mulțumesc. Președinția irlandeză, domnul Golden. Da, uh, știu că aveți puțin timp la dispoziție. Dacă doriți, putem să vorbim după aceea despre acest lucru. N-am spus niciodată că vom uh, face separat cele două. Vom avea uh, ambele în paralel vor fi dezbătute și avem nevoie de reguli pentru a discuta aspectele regulilor generale înainte de a trece mai departe la excepții. Colegii din președințiile anterioare și-au dat seama că în dezbatere se făceau multe repetiții atunci când uh, se făceau dezbaterile în paralel. Deci, pur și simplu acordăm mai mare importanță regulamentului pentru a putea trece după aceea la excepții. Domnul Vos, mulțumesc. Bineînțeles, e atrăgător să amânăm termenul pentru că este complex și avem nevoie de timp, dar uh, la ora actuală avem și o presiune a timpului. Eu aș prefera dacă am amâna uh, decizia referitoare la termenul de amendamente. Să vedem la începutul lunii februarie dacă ne este suficient timpul sau nu. Um, dorința mea ar fi să ne concentrăm acum mai mult pe acest dosar și să mai discutăm odată decizia de a amâna eventual termenul pentru amendamente. Cred că am ajuns la un acord, păstrăm uh, programul deocamdată, avem o următoare reuniune în două săptămâni și vom vedea cum evoluează lucrurile. Mi se pare cea mai bună alegere așa. Termenul pentru amendamente este acum uh, prevăzut pentru uh, la sfârșitul lui februarie. Trecem la următorul punct. Am rămas puțin în urmă, dar oricum uh, poate vom reuși să recuperăm dacă suntem eficienți în discutarea următorului pachet. E vorba, vă rog, vă rog să păstrați liniștea Cei care părăsesc sala, vă rog să o facă în liniște, ca să putem continua cu ordinea de zi. Mulțumim uh, tuturor uh, celor care păstrează liniștea. Spuneam că avem o dezbatere comună privitoare la un număr de puncte, punctul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Toate aceste puncte se referă la descărcare. Pentru bugetul general, diferitele secțiuni ale bugetului. Secțiunea 3, Comisia, uh, Autoritatea de uh, Protecție a Datelor, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, Observator European <clears throat> pentru Droguri și Toxicomanie, Eurojust, uh, apoi Colegiul European de Poliție, CEPOL, Uh, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre, Frontexul, apoi Oficiul European de Poliție Europol și, în final, performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE. Toate aceste dosare mm, sunt de competența unui singur raportor, și anume domnul Iorghis Papanicolau. Și vă sugerez să ascultăm prezentarea în rezumat al uh, documentului, al uh, proiectului de aviz și să le analizăm împreună, deci de la 7 la 15 și apoi uh, să dăm cuvântul și reprezentanților comisiei sau colegilor care doresc să-și aducă contribuția la discuție. Dar, uh, în primul rând, domnul Papa Nicolau are cuvântul. Mulțumesc. Nu am mult timp la dispoziție. Deci, este vorba despre acordarea descărcării și actualmente e vorba de a aproba modul în care agențiile au implementat bugetul pe 2011 și încheierea acestui buget. Decizia se bazează uh, official statement of assurance and of course pe analiza curtea de, curții de conturi și sigur răspunsurile primite din partea comisiei. Uh, deci a fost uh, apoi uh, toate acestea au fost supuse și controlului Parlamentului European. Bun, comisia principală de comisia de report este comisia de control bugetar. Noi ne-am ocupat de chestiunile ce intră în uh, competența libertăților și drepturilor. Noi suntem însăcinați să facem un, uh, să întocmim un aviz în legătură cu aceste agenții care au fost menționate anterior de domnul președinte al comisiei noastre. Și am uh, elaborat și un aviz uh, mai general pentru performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor. În general, uh, noi ne-am bazat pe rapoartele comisiei și pe comentariile agențiilor și am subliniat evoluțiile pozitive sau negative în uh, aceste domenii. Acum, mai uh, punct specific, în legătură cu informațiile pe care le avem, agențiile care țin de domeniul libertății, securității și justiție sunt prezentate echilibrat Eh, se notează un eh, mare eh, nivel în patru din șapte agenții unele sume au fost practic reportate de la an la an Dar, mă rog, aceste chestiuni uh, nu sunt de natură excepțională. Am avut o discuție cu șeful Frontex acum câteva săptămâni, de exemplu, și știm că există probleme care au cauzat uh, această realitate. Acum, uh, sigur că fondurile suplimentare sau cele suplimentare reprezintă o problemă, dată fiind situația de criză și supraîncărcarea bugetului. Am identificat și uh, mijloace de a îmbunătăți situația agenției de poliție, de exemplu. Mă rog, uh, agențiile respective au răspuns curții de conturi că intenționează să ia măsuri ca să-și îmbunătățească managementul, ce pol la fel, Eh, știm că în 2008 nu i s-a acordat descărcarea. Acum există și slăbiciuni, puncte negative în planificarea bugetului, dar eh, totuși eh, agențiile au spus că își vor îmbunătăți activitatea. Apoi, Eh, Curtea de conturi s-a concentrat pe nevoia unei redefiniri eventuale a rolului Eurojust. Bun. Eh, Noi am, avem intenția de a ne ocupa de această chestiune la următoarea revizuire a um, regulamentului Europol la Observatorul pentru Toxicomanie Uh, sunt uh, sume nefolosite, centrul și-a mutat cartierul general la Lisabona, dar n-a găsit o soluție adecvată pentru uh, destinația care urmează a fi modificată a fostului sediu. De aceea trebuie rezolvată urgent această chestiune, mai ales în perioada de criză prin care trecem. Și apoi protecție, autoritatea de supraveghere a datelor, uh, Aici nu există probleme însemnate. Încă ceva și apoi închei. Consider și cred cu tărie că în activitatea noastră de audit pe viitor ar trebui să ne concentrăm mai mult pe performanțe, auditul performanței agențiilor ca să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt cheltuiți Uh, așa cum se cuvine și există și beneficii de pe urma utilizării acestor bani. Banii trebuie utilizați în mod uh, înțelept și eficient. Și în final uh, mulțumesc secretariatului pentru cooperarea de care m-am bucurat la, din partea lor la elaborarea acestui raport. Mulțumesc. Iată, am prezentat un rezumat cât mai scurt posibil. Președinte, da, vă mulțumim pentru acest uh, rezumat, vă mulțumim pentru că ați făcut acest efort uh, să faceți o prezentare foarte rapidă. Asta înseamnă că avem timp să dăm cuvântul comisiei. Am înțeles că este cineva aici din partea comisiei. Da, doamna Macovei, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru că mi-a dat cuvântul, mulțumesc domnului raportor, Papa Nicolau, a fost un raport foarte echilibrat. Comisia nu are comentarii de făcut în legătură cu proiectul de aviz ca atare. Am dorit doar să prezentăm avizul nostru în legătură cu raportul Curții de Conturi. Pe capitolul care ne privește pe noi și câteva considerații generale în legătură cu chestiunile reflectate în proiectul de aviz în legătură cu uh, capitolul 8 al raportului Curții de Auditori, de conturi, mă scuzați, Comisia salută acest raport și e satisfăcută că nu s-au găsit uh, uh, probleme în tranzacțiile legate de zona libertății, dreptății și justiției. Rezultatele sunt de natură să ne liniștească. În, în chestiunile care apar în uh, proiectul de aviz, Comisia ia notă și ține cont de toate sugestiile raportorului. Uh, pe prima chestiune, lipsa de informații la, în uh, raportul Curții de Conturi. Sigur, asta e, e de competența Curții. Ea trebuie să hotărască metodologia și structura auditului și a raportului anual. Pe chestiunea unui nivel crescut de implementare a angajamentelor și plăților în 2011, Comisia confirmă că pentru 2012 datele preliminare ne arată un nivel similar crescut de implementare atât pentru credite de angajamente cât și de plată. Apropiat de 100% și cea a treia problemă acum, capitolul 1802, ne bucură să putem spune Că și aici uh, punerea în aplicare a fost foarte bună, 97%. Deci, iată, o bună planificare bugetară. În legătură cu ultima chestiune, chestiunea rezervei și actorul, uh, mă scuzați, uh, raportul de activitate pe 2012, Comisia ar dori să menționeze că a luat toate, sau a monitorizat toate măsurile corective anunțate și în uh, săptămânile viitoare, în, cadrul raportului anual de activitate pe 2012, Comisia va face o analiză în detaliu a tuturor rezultatelor și va fi făcută o evaluare a acestei uh, rezervări. Mulțumesc! Mulțumim uh, reprezentantului, de Comisiei. Acum, dacă vrea să intervine vreun coleg. Ana Matiu, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau de pe acum să felicit pe colegul nostru pentru un raport de factură foarte bună, pe o temă extrem de importantă și îmi pare foarte rău că s-a golit sala după ce am epuizat subiectul anterior, pentru că totuși agențiile europene uh, de competența LIBE, dar și cele care sunt de competența altor comisii parlamentare, sunt un subiect totuși foarte important. Păcat că nu prea interesează pe colegi, dar în fine, e problema lor. Acum să revenim la, ne întoarcem la oile noastre. E vorba astăzi de agenții foarte importante. Curtea de conturi europene n-a emis nicio rezervă în legătură cu gestiunea bugetară acestor agenții. Colegul meu are dreptate. Curtea de conturi uh, manifestă această tendință în fiecare an. Noi la Comisia de Control Bugetar am și uh, spus că de, de la an la an rapoartele sunt din ce în ce mai subțiri. Uh, asta s-a întâmplat și în anul despre care vorbim acum. Uh, Totuși, noi în fiecare an protestăm la Comisia de Control Bugetar, dar din păcate nu se face nimic. Bun, aș dori să spun un cuvânt și în legătură cu CEPOL. E adevărat că în 2010 am, s-a refuzat uh, acordarea descărcării pentru CEPOL pentru că am avut uh, îngrijorări și probleme cu fostul director. Și repetăm în fiecare an că actualul nou director a făcut eforturi considerabile și acum gestiunea este perfectă a redus costurile de finanțare, a redus uh, personalul, uh, a găsit uh, personal de mare valoare, gestiunea acum este foarte bună, în legătură cu Eurojust, cum a spus și colegul meu. Poate că avem un temei juridic care trebuie revizuit anul acesta. Și, în general, directorii agențiilor cumva joacă un rol de tampon și joacă prea multe roluri câteodată. Mm și cred că, în general, cu ocazia revizuirii temeiului juridic, eu, bun, eu și cerusem asta în Comisia de Control Bugetar, într-un număr de rapoarte, ca să se numească un funcționar din partea Comisiei Europene care să uh, aibă drept, drepturi consultative și participative în consiliile de administrație ale agențiilor. Asta ar evita comiterea unui număr de erori, cum s-a văzut și la CEPOL. Dacă Comisia Europeană ar fi uh, avut drept de vot în Consiliul de Administrație, nu s-ar fi petrecut problemele care s-au produs. Asta am avut de spus. Mulțumesc colegului pentru munca depusă. Cam atât. Președintele, mulțumesc, doamnă Mathieu. Dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul pe punctele acestea, văd că nu-i cazul. Dar atunci uh, mulțumim uh, domnului Papa Nicolau pentru că ne-a făcut acest uh, rezumat ne-a făcut prezentarea proiectului de raport. Eu vă mai anunț că termenul pentru depunerea amendamentelor e ianuarie, 21 ianuarie, deci peste două săptămâni, la orele 12. Sunteți de acord? ați uh, notat această dată. Până atunci, iată că tocmai la timp am ajuns la vot. Dați-mi voie să vă mai anunț că votarea uh, proiectului de aviz ar trebui să aibă loc la sfârșitul lui februarie, 20-21 februarie. Se vor vota aceste puncte care, pe care tocmai ne le-a prezentat domnul Papa Nicolau. Iar acum pentru că s-au amânat două puncte de pe ordinea de zi, astfel încât ar trebui să putem continua. Peste două minute începem votul. Acaba de hablar con su asistente, se presentó poquito y con cariño, creo que lo conseguir. Voy a preguntar a los y le voy a mandar un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

Just when we got started this morning, când am început în această dimineață, am spus două lucruri, domnule președintele. În primul rând, v-am urat uh, anul fericit tuturor. Bun, acum cei care au venit mai târziu, iată, pot acum beneficia de urarea mea. În al doilea rând e că ar trebui să aveți cartelele electronice la dumneavoastră. Dacă nu le aveți, trimiteți pe cineva după ele. Văd că unii colegi doresc să participe la vot, dar n-au cartelele electronice. Votul nu va dura prea mult timp, deci ar fi o soluție să trimiteți pe cineva să vă aducă cartelele. Deci dacă cineva are drept de vot, dar n-are cartela electronică la el sau la ea, vă rog să-mi dați de știre ca să putem rezolva problema și să vă numărăm și pe dumneavoastră la, la vot. Iată, patru, patru membri ai comisiei noastre nu au cartelele. Deci haideți să începem, avem doar un dosar. Raportor este domnul Filip Clas, care iată că nu are uh, cartela la el. Deci vă rog să vă asigurați că vi se numără și uh, votul noastră, al celor care nu aveți cartelă. Bun, e vorba de Vă rog, vă rog, vă rog să faceți liniște. Haideți să ne concentrăm. E vorba de un dosar pe tema integrării migranților, efectele acestea asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Raportor, cum spuneam, domnul Filip Clas. Doriți să luați cuvântul? Nu. Trecem direct la vot. Dacă sunteți gata, putem începe. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Abțineri? Se adoptă. 6 a fost retras. 5 e caduc, 4 la fel. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotriva. Abțineri nu, nu e clar. Haideți să verificăm cu vot electronic la amendamentul 9. S-a deschis votul. Votul s-a închis, 11 voturi pentru, 31 împotrivă, da, e clar că e respins. Bun. Acum amendamentul 10, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abținere. se respinge. Amendamentul uh, 13 și amendamentul 20 sunt identici, identice. Cine este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. Nu, doriți să verificăm? Foarte bine. Am deschis votul electronic la 13 și uh, 20. Am închis votul și avem 26 pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă. Acum 20 și 21 împotrivă, ă, mă scuzați, împreună sunt identice. Cine este pentru? Nu, nu, nu. 21 și 22, spune președintele, împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 24 și 26 împreună. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru împotrivă abțineri verificăm la 27 s-a deschis votul electronic votul s-a închis avem 19 pentru 28 împotrivă, deci se respinge. Acum 29, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 30 pentru. Nu, nu, e caduc 30, 31 la fel, spune președintele, și 32 caduc, 33 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Nu, se adoptă, spune președintele. Da, am greșit, spune președintele, dar oricum uh, verificăm, vedem, vedem la 34, vedem ce se întâmplă, am deschis votul electronic. Acum am închis votul și da, se adoptă, deci am greșit eu, spune președintele. Bun, 35, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 și 38 identice. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru. Împotriva, abține, se respinge, cred. 40 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge.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 Vot votăm întregul uh, proiect de raport, uh, așa cum a fost modificat. Vă rog, doriți să luați cuvântul? Excuse me, excuse me. Excuse me. Oh, uh, stați să ne punem căștile, spune președintele. Da, uh, spune domnul Claes. Domnule președinte, vreau doar să spun că, având în vedere amendamentele care au fost adoptate și care fac astfel încât filozofia acestui text s-a schimbat radical, eu voi vota împotriva acestui raport și aș sper, sper ca și colegii să, votează, să voteze împotrivă, pentru că dacă ar fi adoptat, eu pur și simplu voi retrage numele de, ca autor al său. Closed. Așa, uh, am închis practic votul electronic după ce anterior l-am deschis, uh, cu 27 la 17 se adoptă și uh, ținem cont de dorința raportorului de a-și retrage numele din raport. Dar oricum vă mulțumim pentru munca dumneavoastră la raport, domnule Clas. We should be moving. We thank you all for having Mulțumim, haideți să continuăm, mulțumim uh, participanților la vot. Și din nou vă rog să părăsiți uh, sala uh, păstrând liniștea ca să putem continua cu lucrările noastre și să respectăm programul. Bun. Trecem la punctul 18. E vorba de înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiune în Uniunea Europeană. Raportoare e doamna Macovei, care îi dau cuvântul, dar vă rog să păstrați liniște. Vă rugăm să părăsiți sala în liniște ca să putem să ne continuăm lucrurile. Vă spuneam, dați-mi voi, doamna Macovei, o secundă, vreau să reamintesc tuturor colegilor că avem aici un dosar foarte important pentru lupta împotriva corupției, împotriva uh, infracțiunilor. Majoritatea activităților uh, infracționale se fac uh, pentru obținerea unui profit. Propune aceasta de directivă pentru înghețarea și confiscarea uh, produselor provenite de săvârșirea de infracțiuni, prezentat în 2012, dorește să revizuiască cadrul legal pentru confiscare de la o, o parte terță, apoi bunuri ascunse, transferate, dispărute și în același timp și măsuri de salvgardare. Proiectul de raport a fost prezentat de de da, raportarea noastră doamna Monica Macovei în 19 septembrie 2012. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru ziua de 13 decembrie 2012. Între timp, Consiliul a găsit o abordare comună cu privire la acest text și acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei raportoare Macovei pentru a ne face o prezentare și vom uh, hotărâ ce vom face uh, ulterior. Doamna Macovei, acum aveți cuvântul. Um, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, colegilor pentru interesul arătat în acest uh, dosar și pentru amendamentele depuse. Um, eu, împreună cu raportorii din umbră, am depus și eu, cu Rita Borsellino și Sonia Alfano, am depus așadar o serie de amendamente pentru a consolida prevederile uh, pentru Uh, confiscări uh, nebazate pe, care să nu se bazeze pe condamnări, uh, pentru ca acestea să fie mai eficiente și să corespundă mai bine obiectivului de combatere a criminalității organizate, în același timp respectând cerințele pentru un proces just. Aceste solicitări merg în următoarele direcții. Odată, clarificarea faptului că confiscarea poate fi uh, ordonată numai de către autorități juridice. În al doilea rând, confiscarea nebazată pe o condamnare poate fi um, poate avea loc numai dacă o instanță decide în funcție de circumstanță de circumstanțe că bunurile provin din uh, activități ilicite. 3. Introducerea unor uh, prevederi clare referitoare la dreptul la apărare uh, a uh, persoanei uh, în justiție și bona fide pentru partea uh, terță. 4. Uh, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a uh, combate mm, acordarea de uh, proprietăți unor părți terțe în mod fictiv pentru evitarea confiscării. 5. Clarificarea faptului că persoana afectată de decizia de confiscare are dreptul uh, să primească un, uh, aut, un uh, avocat din oficiu în timpul procedurii. Și șase, proprietățile uh, confiscate trebuie și banii obținuți din asta trebuie să fie utilizați pentru combaterea criminalității sau pentru proiecte de utilitate publică. Amendamentele din partea celorlalți colegi se referă la excepții în care situații în care confiscarea nu ar trebui să aibă loc, de exemplu, în care măsura ar uh, constitui o, o um, povară exagerat de mare sau um, l-ar împiedica să-și uh, să-și asigure um, propriul, propria întreținere. Apoi, um, instanța care cere confiscarea trebuie să utilizeze toate uh, Uh, dovezile atunci când uh, ia o decizie. Mai sunt multe amendamente care se referă la gestiunea sau, sau utilizarea socială a proprietăților confiscate pentru a evita pierderea valorii și riscul uh, infiltrării criminale. Cam acestea sunt categoriile de amendamente depuse la acest amendament. Raportorii din umbră și cu mine suntem de, de aceeași părere, avem același, aceeași abordare la acest raport și am dorit să avem o directivă mai puternică referitoare la confisca, confiscare, inclusiv confiscarea nebazată pe o condamnare, uh, confiscarea extinsă și uh, confiscarea uh, de la părți terțe. Sper că vom avea același spirit constructiv ca și până acum în acest dosar și că vom putea adopta un document cât se poate de rapid. Un anunț la solicitarea grupului politic. Votul la Libe va fi amânat pentru 21 ianuarie. Pentru 31, mă scuzați. Aștept cu nerăbdare opiniile colegilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Macovei. Putem să dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Începem cu doamna Rita Borsellino. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei raportoare Macovei pentru activitatea domniei sale la fel ca mine, e membru, e membru a Comisiei CRIM și membrii CRIM știu că e foarte important să adoptăm cât mai repede posibil această directivă. Exponenții forțelor de ordine, reprezentanții societății civile ne-au cerut-o în cursul numeroaselor întâlniri pe care, și misiuni pe care le-am făcut. A afecta <clears throat> profitul criminalității organizate înseamnă să uh, slăbim aceste forțe la crime organizate. Comisia Europeană a dorit foarte mult această propunere de directivă și îi mulțumim, dar am prezentat un text care este prea prudent, cred eu. Acum noi, Parlamentul European, trebuie să îl corectăm pentru a fi mai eficient în lupta împotriva crimei organizate. Din acest motiv, împreună cu raportarea doamna Macovei și cu doamna Alfano, am depus anumite amendamente care adaugă uh, elemente și consolidează textul, uh, textul inițial. Încerc să fac un rezumat în legătură cu amendamentele depuse. La articolul 4, amendamentul 93, am uh, inserată acolo ipoteza de uh, confiscare extinsă, acolo când se consideră că bunurile posedate de persoana condamnată sunt de o valoare disproporționată față de uh, veniturile legitime ale acestei persoane și aceste bunuri au fost uh, achiziționate în mod ilegal. În ce privește confiscarea în absența unei condamnări, noi am depus un amendament numărul 104 la articolul 5 al 1 bis, care prevede posibilitatea pentru statele membre de a permite autorităților uh, judecătorești, chiar în absența unei condamnări penale, să confiște bunuri care aparțin unei persoane periculoase din punct de vedere social sau care are un stil de viață criminal, infracțional. Periculozitatea uh, uh, acestei persoane și această măsură e prezentă, de exemplu, în dreptul penal italian. Dar trebuie dispoziții precise pentru a permite confiscarea în absența condamnării în circunstanțe, în, în împrejurări limitate, în toate statele membre, inclusiv recunoașterea reciprocă a acestor măsuri. Apoi, în ce privește destinația bunurilor confiscate, amendamentul nostru 167, articolul 10, alinea 2, prevede că uh, fiecare stat membru adoptă măsurile necesare bazându-se pe cele mai bune practici existente pentru a uh, vedea care este destinația bunului confiscat. Se dă prioritatea uh, unor proiecte de combatere și prevenire a uh, criminalității și, mă rog, proiecte de utilitate socială. Reutilizarea în scop social al bunurilor confiscate e importantă pentru ca societatea civilă să poată în mod concret să perceapă eficiența acțiunii statelor membre contra crimei organizate. De exemplu, în Italia sunt multe cooperative sociale care utilizează aceste bunuri confiscate. Deci în scop social, desigur. În ce privește Uh, confiscarea față de terți, amendamentele 123, 124, 125, articolul 6, uh, se ocupă de situația în care se autorizează autoritățile judiciare să confiște bunurile unui terț, dar asta doar dacă terțul știa sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de faptul că bunul provenea sau era instrumentul unei infracțiuni sau fusese transferat pentru a evita confiscarea sau dacă a fost cedat cu titlu gratuit sau uh, uh, s-a făcut un schimb, acesta a fost uh, foarte inferior față de valoarea sa. Pentru că au existat asemenea cazuri și articolul amendamentul 128 sugera, sugerează statelor membre să ia măsuri legislative pentru a uh, pedepsi penal pe cei care transferă asemenea bunuri ilicite în favoarea unor terți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Doamna Ladford, dacă doriți să luați cuvântul. Thank you, Chairman. Um, I'm not our group... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt raportorul din umbră al grupului nostru, dar aș dori totuși să fac câteva comentarii. Am depus o serie de amendamente care mm, intră cam în două categorii. Unul pentru a clarifica este o propunere bazată pe un temei juridic penal, însă anumite state membre au puteri sub dreptul civil în acest domeniu. Deci am depus o serie de amendamente, cum ar fi un nou considerent pentru a clarifica faptul că directiva se referă la măsuri de confiscare sub uh, uh, drept penal și nu, preved, nu are prevedere referitoare la dreptul civil și de asemenea pentru a clarifica și pentru a recunoaște ca în amendamentul 91 pe care l-am depus că această prevedere nu afectează statele membre care au deja uh, proceduri civile care permit confiscarea în lipsa unei condamnări uh, penale. Deci am făcut referire la prevederi de drept național sub drept, uh, care fac parte din drept civil, care ar trebui să poată să continue. Drept urmare, statele membre pot să își uh, um, urmeze prevederile civile sau um, să urmeze noile prevederi de confiscare nebazată pe o condamnare. Cealaltă categorie de um, amendamente se referă la um, a ne asigura că nu, re, nu renunțăm uh, la, uh, la anumite garanții. Am lucrat la o serie de măsuri și cred că ar fi o lipsă de consecvență din partea Parlamentului să nu ne asigurăm că cei care sunt supuși unor ordine de confiscare să aibă un nivel uh, suficient de garanții juridice. De aici amendamentul 138 care solicită statelor membre să se asigure că există căi de atac pentru uh, deciziile de confiscare, inclusiv oportunitatea de a fi reprezentat din punct de vedere uh, juridic. De asemenea, amendamentul 143 vorbește despre posibilitatea uh, de a ataca ordinul de confiscare în fața autorităților juridice uh, de la nivel național. Mi se pare că am fi uh, consecvenți cu măsurile luate până acum și sper că Comisia va putea sprijini aceste amendamente. Apoi amendamentul 147 sugerez să modificăm uh, textul. Încă nu am uh, căzut de acord asupra măsurii C, persoana a cărei proprietate este afectată va fi reprezentată de un avocat. Ține de dorința, de, de dorința lor. Uh, am modificat asta cu shall have the right, va avea dreptul să fie reprezentată. Și acum, în ultimul, ultimul rând, în amendamentul 153, sugerez ca instanța să ia în considerare în mod explicit dacă bunăstarea persoanei respective ar fi distrusă, dacă capacitatea sa de a se întreține va fi uh, uh, distrusă prin confiscare, pentru că nu dorim să îi încurajăm să uh, continue să ducă o viață de infractor. Deci nu trebuie să punem în, uh, în pericol um, posibilitatea unei persoane de a uh, își câștiga existența în mod uh, legal. Astea sunt propunerile pe care doresc să le fac doamnei Macovei. Sper că va putea să le accepte. Mulțumesc, spune președintele domnul Tavares. Mulțumesc uh, doamnei raportor pentru buna cooperare și pentru dialogul constructiv la acest raport. Aș dori să, mulțu- să le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră, pentru că ei cunosc foarte bine situația și știu cât de important este să avem acest instrument Cu toții avem senzația că grupurile afectate de um, criminalitatea organizată și um, de consecințele acesteia, consecințe directe și indirecte. um, sunt multe persoane afectate. Există două aspecte. În primul rând, cum poate avea loc o confiscare și care este procedura juridică pentru asta și apoi ce se poate face cu bunurile uh, confiscate. În general, am senzația că suntem de acord în ceea ce privește obiectivele acestei uh, directive. Urmează să aibă loc o, o apropiere o, a prevederilor juridice existente uh, și se încearcă um, prevenirea sau atenuarea consecințelor unor acte criminale. Abordarea sau instrumentele sunt uh, văzute în mod diferit. Obiectivele sunt uh, văzute la fel de către toată lumea. Grupul meu consideră că trebuie consolidat dialogul, mai ales în ceea ce privește uh, drepturile fundamentale. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm un instrument juridic care să treacă dincolo de niște frontiere juridice pe care nu dorim să le uh, depășim. Uh, prezumția de nevinovăție stă la baza statului de drept și cred că există căi pentru a crea un astfel de instrument, uh, păstrând în același timp această prezumție de nevinovăție. Anumite amendamente, mai ales uh, cel menționat de doamna Borsellino, 104, uh, sunt de acord cu ele, sunt de acord cu ce spune doamna Borsellino. Poate că ar trebui să existe însă o reformulare, chiar dacă sunt de acord cu intenția politică. Din punctul meu de vedere, este totuși ciudat să fie um, definite um, valorile de patrimoniu sau de bunuri Iar apoi la amendamentul 105 La amendamentul 105 se spune că poate avea loc o confiscare fără o condamnare preliminară. Sunt perplexă cu, cu, cu aceste emendas, dar, cum eu digo, e o chestie. E vorba de amendamente care ne stârnesc o anumită perplexitate. E vorba de o problemă mai degrabă de instrumente decât de finalitate. Păi conceptul de reutilizare în scop social al acestor, a acestor bunuri confiscate. Noi avem amendamentul 52 în acest sens. L-am depus ca ă, cetățenii înșiși să, pot, să poată participa la utilizarea socială a acestor bunuri provenite din infracțiuni care sunt confiscate. Deci vrem să subliniem această dimensiune pozitivă introducând uh, elementul uh, democrației participative. Bun, era acolo vorba și despre deciziile Elveției, Confederației Helvetice, în ce privește eventuala înființare a unui fond european din acești bani uh, confiscați la Parlamentul European s-a vorbit de utilizarea acestor bunuri pentru niște proiecte pilot. Acum, într-un astfel de fond înființat cu banii confiscați, și cetățenii ar putea să, propune, să propună ei înșiși proiecte pilot pe baza unor criterii care vor trebui definite, deci un anumit număr de semnături sau în favoarea regiunilor care sunt cele mai afectate de uh, crimă organizată, ca cetățenii să poată înțelege că uh, acești uh, criminali, acești infractori uh, uh, nu fac decât să păgubească comunitățile lor, dar acestea pot fi ajutate de o, bună acțiune socială. Bun, era vorba de amendamentul 53 aici. Apoi, în încheiere, în ce privește confiscările, unor bunuri care nu provin din infracțiuni comise pe teritoriul Uniunii, dar se află pe teritoriul Uniunii, trebuie să uh, fim atenți la utilizarea acestor bunuri uh, pentru, și pentru țări care sunt în afara Uniunii Europene, țările uh, cele mai puțin dezvoltate, de exemplu. Bun, uh, cam asta ar fi, vom continua colaborarea cu raportorii din umbră și cât despre amendamentele de compromis, eu sunt convins că vom reuși să ajungem la o înțelegere. Mulțumesc. Pe scurt, domnule președinte, mm, în primul rând, pe acest subiect, cel mai important lucru din punctul meu de vedere este să avem recunoaștere reciprocă pentru ordinele de confiscare în întreaga Europa. Este foarte important pentru aplicarea legii și, în al doilea rând, aș dori să spun că uh, serviciile juridice au decis că ține de drept uh, penal acest subiect, dar eu aș susține amendamentul 91 pentru că mi se pare că este vital ca în acele state în care există sisteme uh, Uh, care sunt puse în aplicare prin intermediul dreptului civil, nu trebuie să intervenim și să blocăm această activitate. Mi se pare foarte important. Cred că ar fi complicat să solicităm statelor membre să introducă competențe de drept penal acolo unde există deja um, uh, prevederi de drept civil este foarte important ca cu toții să sprijinim acest amendament 91 și să solicităm uh, recunoașterea reciprocă ca, un, uh, ca o componentă majoră a acestui raport. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Vos, mulțumesc. În primul rând, aș dori să o laud pe doamna raportor pentru angajamentul arătat, însă aș dori să... Uh, cred că ar trebui să fim uh, prudenți. Uh, confiscarea la terți, de exemplu, este un Uh, subiect atât de um, sensibil încât trebuie să nu, uh, să nu renunțăm la garanțiile obișnuite, uh, prezumție de inovație, IBC NIDEM și așa mai departe. O confiscare fără condamnare are, trebuie să aibă voie, trebuie să fie permisă numai în situații foarte strict definite, pentru că altfel uh, inversăm prezumția de vinovăție de nevinovăție, mă scuzați. Aș dori să subliniez unul din amendamentele Sărei Ladford. Salut faptul că subliniază și accentuează faptul că este vorba de măsuri de drept penal de confiscare și um, poziția ei în acest sens. Am putut constata că multe amendamente uh, au aceleași accente, chiar dacă vin din uh, grupuri, de la grupuri diferite. Pentru mine este important, de exemplu, amendamentul 46 cu uh, clauza referitoare la gravitatea cazului și în cazul în care toate uh, condițiile sunt îndeplinite, confiscarea este un fel de consecință obligatorie. Aici se poate ajunge la măsuri disproporționate și de aceea uh, cred că ar trebui să fie prevăzută o clauză referitoare la, la gravitatea cazului, mai ales dacă povara este prea mare pentru cel uh, cele afectați sau dacă sunt afectate uh, cerințe eventuale ale victimelor persoanei respective. Apoi, la articolele 4 și 5, când este vorba de confiscare extinsă și confiscarea fără condamnare, cred că aici trebuie să fim foarte exacti. La ora actuală, acest articol nu mi se pare suficient de bine formulate. Uh, confiscare extinsă și cea fără condamnare trebuie să Uh, respecte un, un standard de, uh, corespunzător dreptului constituțional foarte strict. Eu propun o formulare conform căreia confiscarea se poate face numai dacă uh, instanța, pe baza unor fapte concrete și după verificarea tuturor dovezilor, este convinsă că bunurile sunt obținute din activități similare uh, Uh, infracționale, iar uh, confiscarea fără condamnare preliminară, e bine, aici trebuie să uh, existe garanția că persoana ar fi fost condamnată dacă s-ar fi ajuns la un caz în instanță. Un alt punct, am mai depus două amendamente la aliniatul 1 și 2 pentru, practic pentru a le Um, rezuma. Uh, în speranța că sunt mai clare, lui Tavares se referise și la uh, acest lucru, și anume um, utilizarea um, obiectelor și bunurilor confiscate din punctul meu de vedere, acest aspect nu ține de domeniul de aplicare al acestei directive. Este vorba de standarde minime pentru înghețarea și confiscarea uh, bunurilor, însă reglementarea referitoare la utilizarea acestor uh, bunuri nu ține de această directivă. În Germania aceste uh, bunuri sunt folosite pentru a despăgubi victimele, de exemplu anumite uh, propuneri au același, merg în aceeași direcție, dar eu propun ca fiecare stat membru să poată decide uh, cum dorește să folosească aceste bunuri sau uh, uh sumele obținute de pe urma lor. Nu cred că ar trebui să existe o legătură aici între cele două uh, subiecte, mai ales că este vorba de uh, uh, intervenția în drepturile fundamentale ale persoanei. Doamna Weber, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că nu doresc să repet uh, lucrurile pe care colegii le-au spus deja. Domnule președinte, este foarte clar că noul tip de criminalitate gravă, transfrontalieră, solicită instrumente uh, juridice pentru a le combate. Și suntem de acord că trebuie să mergem în această direcție. În același timp însă, trebuie să fim foarte prudenți când facem asta, pentru că dacă nu, riscăm să aruncăm la gunoi tot ce am uh, obținut în Uniunea Europeană și în Europa din anii 50 cu întreaga jurisprudența uh, ACEDO. Avem nevoie de reguli, însă acestea trebuie să fie foarte clare, pentru că dacă nu, atunci nici judecătorii nu vor putea să le aplice. Și s-ar putea să avem până la urmă o varietate de decizii, nu numai în interiorul unui stat, dar și între, în diferitele state membre ale Uniunii Europene. Această comisie a solicitat agenției referitoare la drepturile fundamentale să dea un aviz cu privire la acest dosar. Cred că multe dintre amendamentele depuse corespund cu acest aviz uh, al, al Agenției pentru Drepturile Fundamentale la această propunere. Drepturile procedurale prevăzute în acest aviz, uh, și aspectele văzute ca fiind problematice sunt drepturi fundamentale protejate ca atare de către uh, legislația europeană. Prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare, care face parte din uh, un uh, proces just, când vorbim despre ibis in idem și așa mai departe. Un aspect așadar foarte important este uh, și proporționalitatea măsurii luate, măsurilor luate. Trebuie să ne asigurăm că de fiecare dată când se permite o astfel de măsură, ea trebuie să fie justificată de o infracțiune foarte gravă, pentru că dacă nu deschidem o ușiță, facem o excepție astăzi, încă una în trei ani și în 20 de ani ne vom regăsi într-o altă lume. Și nu cred că asta dorim. Eu am depus o serie întreagă de amendamente, sunt uh, în linie cu celelalte amendamente depuse de către alți colegi și cred că asta va ușura munca și uh, doamnei raportor, care îi mulțumesc pentru efort și pentru munca depusă. Um, îi vom ușura munca doamnei raportor uh, când va dori să propună amendamente de compromis. Ar fi așadar dezirabil ca acest raport să reflecte uh, poziția tuturor grupurilor uh, politice și să nu aibă o dimensiune ideologică, pentru că este foarte important, după cum spuneam, să combatem criminalitatea organizată, dar și să luptăm pentru drepturile noastre fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, spune președintele. Doamna Matias. E eh bine, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Este un text foarte important pe care îl avem în față, pe care reclamasem și, de asemenea, și cu înființarea Comisiei CRIM, un lucru pe care l-a cerut Libe și a fost votat la plenara anul trecut. O serie din colegii prezenți aici, doamna Macovei, doamna Borcelino, domnul Tavares și mai departe, se află uh, și ca membri la Comisia CRIM, ca și mine, și putem spune că ar fi bine dacă ați veni cu noi la Comisia CRIM, să vedeți că nu avem neapărat aceeași abordare a acestui text și doamna Borcelino și doamna Macovei știm că n-au aceeași abordare ca unii dintre dumneavoastră. Și probabil că am simțit nevoia să facem ca textul să fie și mai strict. Bineînțeles, respectând întotdeauna conceptul de nevinovăție, prezumția de nevinovăție, eu N-a fost niciodată să fac stagii decât în tribunale din țara mea, dar în Franța am impresia că magistrații lucrează altfel, uh, respectând, bineînțeles, această prezumție de nevinovăție. Și, sincer, cred că atunci când vedem uh, care este activitatea mafiei în Europa și chiar dincolo de Europa, cred că textul ar putea fi îmbunătățit, făcându-l mai strict, extinzând um, confiscarea bunurilor, înghețarea acestora și având această facilitate a confiscării extinse. Pentru că deja de 6-7 luni lucrăm pe această temă la Comisia CRIM. Avem audieri organizate la care participă exporți din partea Europolului, Olafului, a experților în criminologie și când vedem care este activitatea acestor mafii la nivel transnațional, ne dăm seama că avem motive clare pentru a fi îngrijorați. La ultima audiere pe care am organizat-o, ni se spunea că terorismul acesta face mult mai mulți morți în Europa decât criminalitatea organizată. Și de ce se extinde această activitate în Europa? Principalul motiv este acela de a achiziționa bunuri, de a avea cât mai mulți bani. Și dacă noi, în calitate de legiuitor, nu lucrăm și nu impunem această confiscare a bunurilor, atunci ce, altceva, ce alte măsuri avem pentru a lupta împotriva lor? Bineînțeles că drepturile persoanelor, drepturile fundamentale trebuie respectate și prezumția de nevinovăție. Dar ce altceva am putea face dacă astăzi, când ne confruntăm cu această situație și avem un text prin care să luptăm împotriva mafiei și a criminalității organizate, um, îmi pare rău să vă spun atât de clar, dar cred că ar trebui să ne protejăm de aceste mafii. Aceasta este dezbaterea pe care o avem și cred că nu putem să um, ne punem drept pavăză o serie de articole și să nu facem mai mult. Cu toții am lucrat foarte mult în această comisie CRIM pentru a lupta și pentru a aduce părticica noastră lupta împotriva uh, mafiei și acum că avem un text, avem posibilitatea de a avea un instrument legislativ interesant și până la urmă ce facem? Ne oprim la jumătatea drumului. Eu, sincer, pot să spun că sunt dezamăgită pentru că nu avem curajul să mergem mai departe și uh, Doresc uh, succes uh, doamnei Macovei, doamnei Borcelino, dar aș dori să mergem mai departe, să avem curajul să uh, luăm lucrurile în mână împotriva mafiei, cel puțin din punct de vedere legislativ. Mulțumesc. Doamna Vățcurt. voorzitter. Uh, ja, allereerst uh, de complimenten aan de rapporteur, aan mevrouw Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să-i mulțumesc doamnei Macovei pentru munca depusă la acest raport uh, important. Am depus și eu câteva amendamente. Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Mathieu. Cel mai important este ca um, acest um, act normativ să fie eficace, astfel încât să putem face ceva. Amendamentele mele, similare cu cele ale colegilor, subliniază că este important ca orice bun confiscat să beneficie, să ajungă până la urmă la victimele um, infracțiunii, deci ca victimele să beneficieze de pe urma acestei confiscări. Când este vorba de traficul de ființe umane, uh, victimele sunt și drepturile lor sunt foarte importante. Un alt amendament se referă la faptul că acest lucru trebuie să se aplice nu numai persoanelor fizice, dar și celor juridice. Și nu în ultimul rând, dacă vrem să fim eficace și cred că vrem acest lucru, este foarte important să existe o bună cooperare între forțele de poliție, uh, forțele judiciare, autoritățile fiscale și așa mai departe. Este singurul mod de a rezolva multe dintre aceste cazuri. Eu sper că doamna raportor va putea accepta aceste amendamente. Președintele. Intervenire ancora? Da, Borsellino, doriți să luați din nou cuvântul, dar vă rog pe scurt, că după aceea trebuie să dăm cuvântul comisiei. Da, Borsellino, nu voi comenta spusele colegilor mei, au fost intervenții interesante, vreau doar să-i asigur că, cel puțin ce mă privește pe mine, uh, dar și în general nimeni nu pune sub semnul întrebării respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor, nu doar ai suspecțiilor de infracțiuni, ci și a societății în general, nu doar a victimelor, a întregii societăți. Dar mai am observația de făcut. Data votului a fost stabilită pe 31 ianuarie, dar 31 ianuarie pe această dată grupul SND se reunește la Trieste în Italia. Deci membrii socialiști ai comisiei noastre ar uh, avea mari dificultăți să vină să participe la vot. Din păcate că vom fi la Trieste, nu știu cum să facem. Întregul grup socialist se reunește la Trieste. Sí, proprio vero. <laughs> proprio vero. Da, așa e, aveți dreptate, spune președintele. Ricordo che abbiamo questa riunione a Trieste. Într-adevăr, mi-am amintit și eu că avem reuniunea la Trieste. Trebuie să vedem cum facem, da. Oricum, înainte să dăm din nou cuvântul raportarei, eh, domnul Tavares mai dorește vă să ia cuvântul. Just a very short comment. Eh, eh. Un scurt comentariu. Mă bucură să văd că toată lumea vrea să protejeze drepturile fundamentale și ne putem pune de acord. Dar în legătură cu cele spuse de domnul Fos, în legătură cu uh, scopul, nu cu mijloacele, poate am o divergență. E vorba de reutilizarea socială a bunurilor confiscate. Cred că dacă cineva dorește să ducem niște lupte sofisticate și proactive împotriva crimei organizate, Ă, trebuie să ne gândim și la reutilizarea acestor bunuri ca parte a combaterii infracțiunilor. Pentru că în comunitățile unde crima organizată are rădăcini adânci, în, în viața acestor comunități e foarte implica, implicată și are rădăcini istorice și culturale, tipul de luptă pe care uh, poți să o, o duci e nu doar de tip judecătoresc sau polițienesc. Și noi trebuie să vizăm o schimbare a modului de viață și atunci trebuie ca cetățenii să poată vedea că utilizarea legală a acestor bunuri e mai bună pentru comunitățile lor decât uh, modul de viață infracțional. Ar trebui să ne gândim uh, la uh, reutilizare în acest fel. Și un alt comentariu, când dorim un fond european. E un, un fond care să fie constituit dintr-o, dintr-un procentaj al acestor, acestor bani confiscați. Acum, noi nu putem cere Uniunii Europene să uh, dea o lege, să aibă cooperare poliție, polițienească, judecătorească și apoi să avem un fond european uh, să fie o temă tabu, să nu se poate realiza și toate uh, fondurile confiscate uh, Uh, prin cooperare europeană și datorită legilor europene să uh, fie de apanajul statelor membre. Bun, majoritatea lor foarte bine, dar un procent din acestea să uh, poată servi la înființarea unui fond european care să le arată cetățenilor că e mai bună utilizarea legitimă a acestor bunuri, să fie pentru comunitățile locale, ar, cred că e o idee foarte bună, mulțumesc. Representative Commission. Bună, președintele, înțeleg că este cineva de la comisie care dorește să facă un comentariu. Vă rog, vă rog uh, să luați cuvântul, dar pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat cuvântul. Vreau să mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră și tuturor membrilor ai Comisiei Libe pentru amendamentele depuse, pentru contribuția activă la acest dosar. Cred că discuția ne arată uh, o diversitate de puncte de vedere și Comisia a încercat pe cât posibil să prezinte o propunere echilibrată care să țină cont de tocmai această mare diversitate a soluțiilor în ce privește confiscarea, dar în același timp, sigur că am dorit să avem un instrument care să aibă într-adevăr o, o valoare adăugată și e de mare importanță pentru atingerea scopului nostru și anume să luptăm cât mai hotărât împotriva criminalității organizate care mai ales care are dimensiune transnațională. Respectarea de plină a drepturilor fundamentale, desigur, uh, e importantă și alte încă câteva aspecte la, în legătură cu amendamentul 66, 67 și 68. Am dorit să subliniem că această confiscare nu trebuie să se aplice doar uh, bunurilor obținute direct din infracțiuni, ci, conform convențiilor internaționale, ar trebui să se aplice și bunurile care au fost uh, reinvestite deci bunurile care nu au legătură directă cu comiterea unei infracțiuni. Apoi, suntem, ne aflăm în cadrul temelului juridic, în care confiscarea e definită ca o pedeapsă. În același timp, menținem posibilitatea ca confiscarea să poată fi aprobată și de alte proceduri, nu neapărat de natură penală, dar suntem convinși că confiscarea nu trebuie utilizată doar în cazurile în care uh, nu se poate utiliza calea principală de confiscare. Foarte important. Subliniem că în, în legătură cu amendamentul 90, amendamentul raportoare 4, care propune mm, introducerea unei confiscări în absența condamnării sau care în absența unor uh, proceduri de natură penală. Noi propunem să facem asta doar în cazuri punctuale, specifice, acolo unde nu se poate exercita sau continua uh, punerea sub acuzare mm, și condamnarea penală. Asta ne-ar permite tratatele avem niște îngrijorări și în legătură cu amendamentele care cer uh, să se facă proba uh, de plină pentru o confiscare extensivă. Asta ar însemna să se compromită scopul și natura acestei, acestui tip de confiscare care a fost și a făcut uh, dovada că poate funcționa în majoritatea statelor europene și face parte din acțiunea comunitar, dar poate într-un mod nu foarte clar. Foarte important pentru noi tocmai pentru această valoare adăugată și noi considerăm că un amendament care ar duce la o situație în care această confiscare în absența uh, condamnării să nu poate fi aplicată, ar trimite un mesaj greșit, ar trimite mesajul conform căruia uh, poți avea câștiguri de pe urma infracțiunilor și societatea nu îți poate face nimic. Bun, am înțeles că timpul meu de vorbire e limitat, deci nu voi intra în detalii. Aș dori doar să subliniez că noi sperăm că Parlamentul va fi de acord că uh, măsurile de salvgardare și remediile robuste din directive vor fi menținute. Pentru, e pentru prima oară că uh, în, în, într-o directivă ce ține de dreptul penal material, ă, ne ocupăm chiar de natura acestor măsuri și din acest punct de vedere e nevoie de un grad suficient de măsuri de salvgardare. Și în final vă mulțumesc din nou că ne-ați dat cuvântul și așteptăm cu interes ă, negocierile și ne bazăm pe susținerea Parlamentului ca până la urmă să avem o directivă care într-adevăr poate schimba lucrurile la fața locului. Mulțumesc. The Irish presidency at this point of time would like to make a contribution. Președinția irlandeză să facă o contribuție în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Comisia Știe că la Consiliu s-a ajuns la o abordare generală în acest dosar, un dosar important pentru președinția irlandeză, în special pentru că este important pentru ministrul de Justiție, Egalitate și Apărare și va fi pe ordinea de zi în următoarele săptămâni. Iată de ce așteptăm să facem progrese în dezbaterile pe care le avem cu Parlamentul și apreciem munca deosebită făcută de raportor și de raportorii din umbră și ceilalți membri ai Comisiei. La acest uh, moment uh, uh, al dezbaterii vreau să vă asigur de angajamentul nostru pentru a face progrese, pentru a ajunge la un acord în acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Macovei, doamna raportor. Am înțeles că ați luat notă de toate uh, neplăcerile care au fost uh, de toate problemele care au fost uh, prezentate de doamna Borsellino. Avem această întâlnire care este prevăzută la Trieste pentru întreg grupul uh, socialiștilor pe 30-31 ianuarie. Deci nu știu dacă putem face ceva pentru a rectifica această problemă, pentru că ca orice alt grup uh, avem și noi importanța noastră și Uh, o serie de membri socialiști ai comisiei ar trebui să fie prezenți cu acea ocazie, așa că v-am mulțumit pentru ajutor. Doamna Macovei. Da, o soluție ar fi să mergem cu toții la Trieste și să votăm acolo. Vom uh, discuta cu secretariatul și vom încerca să facem uh, ca toată lumea să fie mulțumită. Câteva comentarii pe care aș dori să le fac. Pentru doamna Borsellino și pentru mine, cele mai importante lucruri sunt uh, confiscările uh, în absența unei condamnări, confiscarea extinsă și parțială. Pentru că confiscarea în urma um, condamnării și care este limitată la uh, obiectul condamnării penale care a fost făcute, nu este eficientă și uh, nu este îndeajuns. Pentru că, practic, la urmă, ei rămân cu banii. Deci, de aia spun că cel mai important lucru este această chestiune la această directivă. Și aceasta merge mână-mână cu ceea ce au spus doamna Matiu și mulți alți colegi. Aș vrea acum să spun care este părerea mea personală. Cred că sisteme care nu sunt bune sunt cele din uh, Irlanda și din Marea Britanie, unde există proceduri de confiscare civilă. Dacă există acțiuni de natură penală, totuși merge în instanțe de tip civil. Există o diversitate de legi în statele membre și am văzut acest lucru chiar și în dezbaterea de astăzi. Mulți colegi au vorbit despre propriul lor sistem și cred că rolul nostru este acela de a găsi cea mai bună soluție pentru toate statele membre, pentru Uniunea în ansamblul său. Bineînțeles că nu vom putea Uh, să ne adaptăm la toate sistemele existente, dar va trebui să mergem mai departe, să găsim o soluție comună în ceea ce privește confiscarea bunurilor în cazurile de crimă organizată. Și, într-adevăr, unele state membre vor trebui să-și schimbe să-și schimbe legislația. În ceea ce privește garanțiile, e clar că uh, orice fel de confiscare în absența unei condamnări sau nu, va fi făcută printr-o sentință a unei instanțe. Deci e bine să dezbatem acest lucru, dar încă de la început se știe acest lucru, nu există nicio îndoială și acestea sunt cerințele uh, pentru trialogurile care ne așteaptă. Și acum spre informația colegilor. Pot să vă anunț că CEDO a găsit în mai mult de un caz că acele confiscări făcute în procedurile civile pe baza probabilităților sunt în conformitate cu Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Bineînțeles, vom discuta împreună, vom propune amendamente de compromis, dar încă o dată vă spun că intenția mea este să merg cât mai departe cu putință pentru a avea un text strict în ceea ce privește uh, confiscarea uh, extinsă, confiscarea în absență unei condamnări și de la, țări, statele, de la părțile terțe. Mulțumim pentru aceste concluzii și pentru cooperarea în ceea ce privește votul și organizarea sa pentru o dată bună pentru toată lumea. Și în felul acesta încheiem ultimul punct de pe ordinea de zi. Ne vom relua activitățile la următoarea ședință ordinară a Comisiei Libe, ianuarie 21 și 22, începând pe 21 ianuarie la orele 15. Vom avea cea de-a doua dezbatere programată astăzi. Vă mulțumesc!